Stimați colegi, aș dori să începem. În primul rând vreau să le urez bun venit partenerilor noștri din parlamentele naționale. Ne bucurăm că sunteți aici alături de noi. Aș dori să îi urez bun venit uh, musafirilor noștri. Avem doi ambasadori, ambasadorul Lituaniei, domnul Raimund Karoblis și uh, ambasadorul Greciei, domnul Teodoros Sotiropoulos, următoarea președinție. Alături de noi este și domnul comisar Johannes Hahn, este comisarul pentru politică regională. De asemenea, aș dori să-i urez bun venit celor care sunt aici pentru prima dată. Este a cincea noastră reuniune a Comisiei Regii cu Parlamentele Naționale dumneavoastră reprezentați, cum spuneam, parlamentele naționale. Mă bucur să-i văd pe cei care nu sunt aici pentru prima dată și le urez bun venit celor care au venit pentru prima dată aici. Parlamentul European și dumneavoastră, parlamentele naționale, suntem implicați de o vreme uh, în diverse activități care să acorde Europei mai multă legitimitate democratică iar reuniunile noastre naționale au făcut parte din acest proces, mai ales după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Prin tratat, Parlamentul a câștigat mai multă competență. De data asta vom uh, analiza punerea în aplicare a politicii de coeziune pe perioada 2014-2020 pentru noi provocări înseamnă atât șanse de a utiliza aceste fonduri, cât și probleme care trebuie depășite. Ar trebui noi parlamentarii să ne analizăm răspunderile cu multă atenție și să vedem ce putem face uh, ca Parlament European și Parlamente Naționale să ne asigurăm că politica de coeziune din Europa uh, realizează ceea ce așteptăm să realizeze. Săptămâna trecută la Strasburg, în sesiunea plenară, am finalizat prin votul în plenar al Parlamentului European activitatea noastră comună între Comisia Europeană care a făcut propunerea pentru un nou cadru de reglementare al politicii de coeziune 2014-2020 și colegiuitorii Consiliul Uniunii Europene, adică statele membre, și Parlamentul European. Pentru prima dată în istoria politicii de coeziune, Parlamentul uh, European a devenit uh, colegiuitor cu drepturi depline pentru această politică. Negocierile au durat mai mult de un an și ne așteaptă în continuare adoptarea actelor delegate și a celor de punere în aplicare, adică legislația secundară, ca un efort de cooperare între cele trei instituții. Rezultatul acestor eforturi interinstituționale este ceea ce, după părerea mea, e un cadru de politică de coeziune foarte bun care face față provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană. Primul a fiind creșterea și eliminarea disparităților din Europa. Nu orice fel de creștere, ci o creștere bazată pe cunoaștere, pe inovare, pe utilizarea eficientă a resurselor, pe locuri de muncă competitivă, o creștere care să oferă o calitate mai bună a vieții pentru noi și pentru generațiile viitoare. Noile investiții uh, generate de politica de coeziune direct și indirect prin atragerea capitalului privat uh, urmează să fie puse în aplicare. Dar trebuie să ne pregătim în continuare și trebuie să facem acest lucru foarte urgent. Noua politică de coeziune se referă la resurse pentru investiții care vor duce Europa mai departe, pe un drum greu până în 2020. Cu alte cuvinte, țintele sale sunt resursele economice, sociale și teritoriale, uh, la nivelul coeziune prin investiții pentru obiectivele valabile pentru 2020. Astfel, în contextul acestor presiuni făcute de lumea globală și în contextul uh, Europei post-criză, aceste obiective europene trebuie să fie traduse în programe de investiții adaptate la specificul teritorial al regiunilor și orașelor din Europa ca și uh, în cooperarea teritorială cu o uh, plusvaloare foarte mult. Este un proces lung de negociere cu Consiliul și Parlamentul European s-a angajat să pună politica de coeziune uh, pe o bază de parteneriat total am sporit certitudinea juridică a tuturor elementelor acestei politici pentru a evita discrepanțele de interpretare a noilor reguli între comisie, legiuitor statele membre, regiunile, beneficiarii finali și auditori. Nu am precupețit niciun efort de a raționaliza această politică uh, și ne-am gândit și la cerințele acestei politici. Vreau să folosesc acest prilej ca uh, să obțină angajamentul dumneavoastră a parlamentelor naționale. Ori de câte ori apar cerințe ale condiționalității exante care depind de acțiunea dumneavoastră ca parlamente naționale, veți face fața acestor cerințe cu urgență maximă pentru ca investițiile locale esențiale să nu fie amânate și să nu rămână nepuse în aplicare pentru că nu s-a acționat cum trebuie la nivel național. A Condiționalitatea exante este o șansă de a identifica nu în momentul controlului sau în momentul suspendării fondurilor, ci în momentul uh, negocierii între guverne și European, uh, Comisia Europeană de a identifica deci obstacolele de a spori eficiența investițiilor pentru coeziune. Așa că vă rugăm ca în țările dumneavoastră să vă asigurați că această condiționalitate ex ante este în favoarea beneficiarilor. Noua politică de coeziune se va lega de procesul de guvernanță europeană și mai ales de semestrul european și de uh, recomandările specifice pentru fiecare țară. Parlamentele naționale sunt implicate în acest proces, deci încă o dată vreau să vă rog să stabiliți legături cu colegii dumneavoastră din diversele uh, comisii implicate în Parlamentul European acele recomandări specifice fiecărei țări care trebuie puse în aplicare impun de multe ori investiții la nivel uh, național și în felul acesta uh, veți obține un impact al programelor operaționale. Programul acesta este inclus în prevederile uh, existente în uh, regulamentul comun privind fondurile europene și se referă la rolul politicii de coeziune ca un instrument al politicii europene. Reuniunea de astăzi va fi împărțită în două sesiuni și apoi uh, în aceste sesiuni vor fi vorbitori care vor prezenta diverse subiecte și apoi va urma o dezbatere cu vorbitorii. Uh, sunteți invitați reprezentanții parlamentelor naționale să luați cuvântul și sperăm ca în ambele uh, sesiuni să avem 15 minute alocate pentru acest schimb de vederi. Dezbaterile urmează formula tradițională, sunt doi vorbitori cel puțin de la Parlamentul, Parlamentele Naționale și un vorbitor de la Parlamentul European. Am primit deja cerințele noastre de alocare de timp de vorbire și vă rugăm și pe ceilalți să ne prezentați aceste cerințe. Cum Cam asta ar fi tot apropo de modul în care vom organiza discuțiile de astăzi și vreau să încep acum prima sesiune în care, în primul rând, îl vom asculta pe domnul ambasador Raimund Ascaroblis, care reprezintă președinția lituaniană. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați eurodeputați, stimați membri ai parlamentelor naționale. Mă bucur că particip astăzi la această discuție. Aș vrea și eu să-mi cer scuze că trebuie să plec imediat după ce îmi voi face prezentarea, pentru că trebuie să continui să prezidez reuniunea Coreper care nu se ocupă de chestiunea coeziunii în această după-amiază, se ocupă de afaceri interne. Îmi pare rău că trebuie să plec, dar n-am ce să fac. Vă mulțumesc pentru invitație să discutăm despre politica de coeziune. Politica de coeziune este esența agendei pentru creștere și locuri de muncă și este în concordanță cu ce s-a întâmplat după criza economică și financiară, așa încât este foarte important că săptămâna trecută Parlamentul European a aprobat uh, acordul politic la care s-a ajuns în privința acestei politici. Asta înseamnă că noul regulament va intra în vigoare până la sfârșitul acestui an. Faptul că s-au încheiat negocierile la vreme a fost uh, un obiectiv al primei noastre președinții a Consiliului Uniunii Europene. Firește, un asemenea rezultat al negocierilor nu ar fi fost posibil fără flexibilitatea extraordinar de mare manifestată de colegiuitori și aș vrea cu această ocazie să mulțumesc Parlamentului European pentru eforturile pe care le-a depus, mai ales Comisiei Regii și raportorilor care au încercat să ajungă la un compromis. De asemenea, doresc să mulțumesc, doamne președinte, doamna Danuta Hübner, pentru abordarea constructivă, chiar și atunci când pozițiile celor două instituții păreau ireconciliabile și vreau să mulțumesc negociatorilor, raportorilor, domnul Val Nistelrooy, doamna Crel, le vă mulțumesc foarte mult. Și evident mulțumesc și reprezentanților comisiei, domnului comisar Han și echipei domniei sale, pentru că cele trei instituții au reușit să obțină rezultate foarte bune. Astăzi când vorbim despre modernizare și despre noile programe din politica de coeziune, aș vrea să ne concentrăm asupra unor elemente noi introduse din, prin acest program. Cadrul de performanță și cadrul strategic. Cel mai importantă trăsătură este noua perioadă de programare care este direct legată de obiectivele strategiei Uniunii Europene pentru creștere durabilă, inteligentă și sustenabilă mecanismul acesta al concentrării sistematice va susține statele membre atunci când intervin în acest domeniu, producând o plusvaloare în strategia 2020. Cercetare, inovare, IMM-uri, uh, finanțarea IMM-urilor, eficiența energetică, ocuparea forței de muncă și incluziunea socială sunt elemente importante aplicarea sectorială și uh, teritorială va fi facilitată de noul concept al cadrului comun strategic care privește intervenția europeană din perspectiva fondurilor europene strategice și pentru investiții în cooperare cu alte instrumente financiare și politici, fonduri europene. Asta înseamnă că investițiile din fonduri nu pot fi separate de programele naționale de reformă și de politicile uniții europene, cum ar fi COSME, TNT, Erasmus Life, Erasmus for All și altele. Acordurile de parteneriat garantează o mai bună cooperare și coordonare la nivelul tuturor politicilor, la nivel uh, administrativ. O mai bună coordonare a finanțării europene, de asemenea, va deschide posibilități mai largi și accesul mai simplu al beneficiarilor. Trebuie să ne asigurăm că bugetul Uniunii nu este folosit într-o manieră ineficientă sau cheltuitoare. Colegiuitorii sunt de acord că acest cadru uh, și cadrul de performanță comun trebuie stabilit pentru fiecare program pentru a monitoriza avansurile făcute către atingerea țintelor stabilite pentru fiecare prioritate. Statele membre sunt obligate să stabilească niște repere și ținte ambițioase, iar aplicarea lor va fi uh, legate de fiecare perioadă de programare. Consider că acest cadru de reglementare al noii politici de coeziune este echilibrat stabilește concentrarea și măsurile de coordonare și concentrare și o mai bună orientare către rezultate, alege care sunt precondițiile necesare înainte de folosirea fondurilor și, de asemenea, descurajează regiunile să folosească fondurile într-o manieră ineficientă. După mai bine de un an de negocieri, consider că putem fi mândri de uh, eforturile noastre comune. Iar viitoarea politică de coeziune se va axa pentru investiții, pentru creștere și locuri de muncă, așa cum apar în strategia Europa 2020 iar în cele din urmă aș vrea să spun că eu cred realmente că echipa de negociere care a participat la aceste negocieri este a arătat foarte clar că politica de coeziune este un instrument cheie pentru uh, creșterea economică și pentru locurile de muncă. Aș vrea încă o dată să îi felicit pe membrii Parlamentului lituanian, din Seimul lituanian și care au arătat că aceasta este o chestiune importantă pentru Lituania, pentru noi toți. Este evident, noi suntem țara care în 2010-2011 a fost uh, cea cu cea mai înaltă utilizare a fondurilor de coeziune. Deci revenirea de după 2009-2010, după criza din 2009-2010, creșterea exporturilor și de asemenea crearea uh, unui nivel de consum intern ridicat au fost uh, influențate de fondurile de coeziune iar acum am atins cea mai înaltă rată de utilizare a fondurilor. Lucrul acesta se vede, le putem folosi și considerăm că le folosim eficient. Și între celelalte state membre și împreună cu celelalte state membre și cu regiunile, trebuie să facem mai mult pentru a spori eficiența fondurilor pentru a face ca aceste fonduri uh, să fie generatori de plus valoare, uh, generatori de creștere și de locuri de muncă, pentru a rezolva problema discrepanțelor sociale. Cred că noi vom reuși să dovedim cât de important este rolul politicii de coeziune atunci când se pune problema rezolvării multor uh, provocări cu care ne confruntăm și nu e vorba numai de efectele crizei economice și financiare. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că am reușit uh, să facem acest lucru și aștept să se voteze în Parlament peste două săptămâni. Mulțumesc, domnule ambasador, și dăm cuvântul acui domnului Teodoros Sotiropoulos, ambasadorul Greciei. Mulțumesc! Thank you very much, uh, uh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că îmi dați ocazia să Uh, participă alături de noastră la această întâlnire. Aș vrea să urez bun venit uh, parlamentelor naționale. Este o foarte bună interacțiune între Parlamentul European și Parlamentele Naționale și aș vrea să spun că mă bucur foarte mult de faptul că și domnul comisar Han este alături de noi astăzi pentru că are un rol extrem de important în promovarea politicilor de coeziune în cele 28 de state membre. Acum, doamnă uh, președinte, dați-mi voie să trec la limba greacă. Uh, cred că această uh, întâlnire este una extrem pozitivă. Știți că uh, Grecia va prelua președinția Uniunii Europene la puțin timp după adoptarea de către Parlamentul European a cadrului financiar multianual și uh, după uh, votarea unor acte importante, cum ar fi regulamentul privind fondurile structurale sau fondurile de investiții. Marile priorități ale uh, președinției noastre se vor înscrie în, această, în acest nou cadru de politică și Eh, vom încerca să le concretizăm eh, cât mai eh, bine posibil. Vom încerca să luptăm cu șomajul, să extindem zona euro, să rezolvăm problema imigrației, promovarea mobilității, politicile legate de mare. Iată câteva dintre obiectivele președinției elene. Și pentru noi aceste, acestea sunt strict legate de noua perioadă de programare financiară. Nu vreau doar să vă citez aceste obiective, vreau să vă reamintesc și negocierile foarte delicate care au loc asupra, au loc asupra acestui cadru. Mai întâi în legătură cu uh, tratatul de, de Lisabona, procedurile de negociere, euro, în toate domeniile acestea Parlamentul a avut un rol foarte important. În ce privește politica de coeziune, Comisia Regii și raportorii săi precum și președintele și membrii, au uh, colaborat într-un mod constructiv pentru a îmbogăți propunerile comisiei, pentru a completa unele lacune care existau și pentru a corija anumite chestiuni și a le adapta mai bine la realitatea existentă în statele membre, ținând seama tot timpul de obiectivele UE 2020. Astfel, activitatea Comisiei Europene va putea fi uh, mai eficace. Uh, astăzi încă mai avem de votat câteva acte legislative, dar Uniunea este deja în măsură să treacă la următoarea perioadă de uh, programare financiară și să implementeze programele pentru perioada 2014-2020. O știm cu toții, ansamblul bugetului Uniunii Europene față de PIB-ul global reprezintă abia 1% aproximativ uh, la nivelul uh, creditelor de angajament și 0,95% în plăți, dacă nu ținem seama de mijloace financiare care sunt în afara cadrului financiar. Uniunea, așadar, este în măsură să se concentreze pe anumite sectoare, pe anumite politici și întotdeauna să fie uh, orientată spre viitor. Sumele prevăzute de la început uh, ar putea fi uh, mărite în funcție de evoluția acestor programe. În contextul actual de criză, politicile acestui nou cadru financiar ne vor permite să avem o relansare economică, o îmbunătățire a situației locurilor de muncă și o mai bună coeziune socială finanțarea bugetului european este cu atât mai importantă într-un moment în care criza obligă statele membre să implementeze politici din ce în ce mai severe. Este adevărat, doamnă președinte, că politica Uniunii Europene, politica pe care o reprezentați, este cea mai importantă pentru dezvoltare. Noile rubrici aceste noi fonduri structurale și de investiții arată în mod clar că aceasta e realitatea și, din ce în ce mai mult, această politică este menită să ajute infrastructura, investițiile productive. Uh, înțelegem că pentru multe state membre, cum este și al meu, uh, din cel din care provin eu, politica de coeziune este un instrument de investiții foarte important și este și mijlocul de a atrage investițiile private. Și trebuie recunoscut de asemenea că această concentrare tematică a fondurilor structurale permite să se realizeze o masă critică necesară dacă vrem într-adevăr rezultate. În acest context, încercăm să creăm mediul cel mai propice cu condiționalitatea ex-ante, vrem de asemenea să uh, definim obiective clare care să răspundă nevoilor exprimate în regulament și uh, prin concentrarea acestor fonduri sperăm să obținem rezultate pozitive. Prioritățile au fost uh, alese în urma unui dialog la toate nivelurile, obiectivul fiind tot timpul acela de a avea rezultate concrete și măsurabile. Din partea noastră, noi o să facem tot ce ține de noi ca să fim la înălțimea exigențelor uh, acestor uh, programe. Vom încerca să includem cel mai mare număr de state posibil în programele noastre. În ce privește coeziunea, la fel vom face tot ce ține de noi ca să îndeplinim uh, sarcina de a adapta legislația secundară, actele de uh, implementare, între altele, uh, cu ajutorul uh, Comisiilor Parlamentului. Și apoi, președinția Elena uh, dorește o adoptare rapidă de către Parlament și Consiliul a Fondului de Solidaritate, uh, Vom avea, sigur, contacte strânse cu toate comisiile Parlamentului, cu Comisia de Fond și cu toate celelalte organisme și instituții europene implicate. Pentru a încheia, doamnă președinte, aș dori foarte rapid să revin asupra câtorva evenimente care sunt preveste să se întâmple în timpul președinției elene și care interesează direct comisia noastră. Avem deja summituri care au fost programate dar o să avem și o reuniune la Atena la sfârșitul lui aprilie. De asemenea, am prevăzut un summit privind uh, implementarea strategiei adriatice și ioniene pe termen lung. Asta e una dintre prioritățile noastre. Va avea loc de asemenea la Atena și va fi organizat împreună cu Comisia 7-8 februarie. Am prevăzut și alte summituri și conferințe, cum ar fi grupul de lucru de evaluare de la Atena și așa mai departe. Încă o dată aș dori să Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a interveni în fața unei adunări atât de importante și uh, sper ca anul viitor să fie realmente unul important pentru Uniunea Europeană. Sigur, uh, urmează alegerile și sper că mulți cetățeni europeni vor merge la urne și că vom continua pe acest drum care va face Europa mai puternică, cu mai multe locuri de muncă și cu drepturi democratice întărite. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, uh, Ambassador. And, uh... Mulțumesc, domnule ambasador. Și acum dau direct cuvântul domnului comisar Johannes Hahn. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Danuta, domnilor și domnilor. doar și eu să vă salut călduros. Mi se pare o inițiativă foarte bună faptul că, periodic, membrii Parlamentelor Naționale vin aici și participă la acest schimb de informații. Am uh, urmărit evoluția avizelor Parlamentelor Naționale privind uh, inițiativele legislative și aceasta a fost una descendentă, de la 168 în anul 2007 uh, la 663 în anul 2012, ceea ce arată că ideea subsidiarității a integrării parlamentelor naționale în uh, procesele decizionale uh, se realizează intens. Și este bine că se întâmplă așa. Câteodată sunt criticate lucrurile pentru că sunt tergiversate ca mult, însă există o consecință pozitivă și anume că mulți sunt implicați, multă lume poate participa. Democrația câteodată necesită mult timp, însă oferă posibilitatea ca toată lumea să participe, fără niciun fel de diferență. Și ar trebui să profităm de această ocazie. Și facem acest lucru, motiv pentru care doresc să vă mulțumesc. Doresc să continui cu mulțumirile pentru că s-au spus multe uh, pe această direcție. Într-adevăr, săptămâna trecută, după doi ani de negocieri intense, pentru care o felicit pe Danuta Hübner, raportoarea, dar și pe ceilalți președinți pentru că, și celelalte președinții, pentru că cred că, s-au, uh, că au contribuit cinci președinții la acest rezultat. Ei bine, atunci când vine vorba despre uh, modul în care 325 de miliarde de euro uh, ar trebui să fie folosiți, atunci ar trebui să ne luăm și timpul uh, corespunzător pentru aceasta. Și cred că uh, răspunsul justifică acest efort. Per total, putem vorbi despre o reformă, o reformă pe care am prezentat-o și care este probabil cea mai mare reformă de la crearea politicii regionale în anii 60. Însă, este important acest lucru, pentru că trebuie să reacționăm la diversele evoluții. Și acest lucru uh, ne-a reușit în acest timp. Domn profesor Hübner este în prezent președinta Comisiei Regii, însă a fost uh, precursoarea mea uh, ca și comisar și cunoaște acest subiect din două perspective diferite. Și uh, echipei sale și ei uh, îi mulțumim uh, pentru, trebuie să-i mulțumim pentru aceste rezultate la care s-a ajuns, de asemenea și Parlamentului care a realizat pentru prima dată această obligativitate a mijloacelor financiare care trebuie utilizate pentru anumite scopuri bine definite o legătură a acestora cu uh, obiectivele tratatului de la Lisabona. Așadar, pe total, putem să spunem că ambele grupuri, uh, vechile state membre și noile state membre, uh, care între timp funcționează ca un grup unitar, funcționează bine. Am mers acum un pas mai departe și am spus politica regională este, de fapt, esența atunci când vine vorba despre obiective europene care să fie însoțite de uh, măsuri și stimulente conexe. Acestea sunt necesare pentru a atinge obiectivele uh, din strategia pentru creștere Europa 2020. Pentru că este drăguț să credem că 28 de state membre în același timp uh, se concentrează pe aceleași uh, domenii de aplicare și urmănesc cu aceeași ambiție și încăpățânarea aceleași obiective, însă este oarecum naiv. De aceea există programe și subvenții corespunzătoare în toate regiunile europene, pentru ca aceste obiective europene să fie urmărite și atinse în final. Ele sunt niște obiective importante uh, pentru competitivitatea europeană care și ea trebuie să se îmbunătățească. Vă voi da un exemplu. Dacă unul dintre obiectivele noastre este ca până în 2020 uh, cota de uh, energie regenerabilă până în 2020 să fie sporită și de asemenea eficiența energetică să fie îmbunătățită, e bine atunci uh, acest lucru nu este datorat numai obiectivelor globale de uh, protecție împotriva schimbărilor climatice ci și alte aspecte trebuie uh, luate în considerare în acest context, care sunt la fel de valoroase. Iar dacă este să ne uităm la structura bilanțului comercial, balanței comerciale europene, uh, Europa în anul 2020, numai uh, în uh, domeniul serviciilor, ar avea un excedent de 315-317 miliarde de euro. Și asta prin dependența noastră uh, de materii prime, cum ar fi uh, petrolul și gazul. Ei bine, acest uh, excedent s-a transformat într-un minus de 105 de miliarde ca urmare a acestei dependențe. Deci și dimensiunea financiară este una foarte importantă la care ar trebui să reflectăm, însă spun cât se poate deschis lucrurilor pe nume. Aceasta este călcâiul lui Ahile european, dependența noastră de anumite materii prime. Și uh, se poate observa că se poate da dureros în contextul discuțiilor uh, care se vehiculează în jurul Ucrainei și se poate observa care pot fi uh, consecințele care pot apărea uh, atunci când există această dependență. De aceea, obiectivul nostru politic ar trebui să fie să modificăm această stare pornind de la faptul că uh, nu am fost binecuvântați cu prea multe resurse naturale și uh, materii prime pe teritoriul european, de aceea trebuie să compensăm și să venim cu energii regenerabile pe care să le utilizăm uh, în mod mai intens. De aceea ne concentrăm și în uh, zonele urbane pe eficiența energetică. Pentru că renovarea uh, termică a clădirilor are implicații importante asupra sectorului uh, energetic european și asupra balanței comerciale europene. Așadar, pentru a atinge acest obiectiv, care reprezintă și o, o și poziționarea noastră în uh, context internațional, pentru că cu cât suntem mai independenți de ceilalți, cu atât suntem mai puternici în prezența noastră spre exterior, indiferent în ce uh, inițiative ne implicăm la nivel global. Sau Horizon 2020, eforturi și cheltuieli pentru cercetare. O altă dependență a Europei sunt uh, solurile rare. Acestea sunt necesare în uh, anumite tehnologii, în uh, tehnologii foarte importante pentru prezent pentru a se produce anumite lucruri. Europa nu poate să uh, renunțe la anumite locații industriale. Și dacă suntem uh, obligați să introducem și așa ceva, atunci suntem foarte dependenți și în acest sector. Care este reacția noastră? Reacția noastră sunt programele de cercetare care uh, trebuie să ducă prin intermediul unor tehnologii îmbunătățite la reducerea utilizării de uh, materii prime sau la dezvoltarea de materiale care să le înlocuiască pe cele care ne lipsesc și în felul acesta să ne sporim independența, respectiv să obținem uh, noi produse care să ne înlocuiască pe cele vechi. Acest lucru nu îl putem reuși decât prin eforturi comune. De aceea politica regională lucrează îndeaproape pe viitor uh, cu Horizon 2020. Aici este vorba și despre brain circulation. Pentru că dacă în uh, Europa, în multe domenii, observăm mișcări uh, de migrație, și anume cei mai buni dintr-o societate se deplasează dintr-o regiune într-alta. Lituania, de exemplu, sau Letonia, de la aderare și-au pierdut peste 10% din populația lor. Și vă imaginați că nu sunt cei mai slabi cei care au plecat. România, cred că 2 milioane uh, au plecat din România între timp, oameni care acum lucrează în alte țări. De aceea trebuie să ne străduim, uh, să lucrăm cu măsuri potrivite pentru a uh, profita de acest exod al creierelor. Trebuie să susținem printr-o concentrare tematică aceste mișcări pentru a concretiza aceste obiective globale europene. Trebuie să există niște condiționalități uh, clare care trebuie îndeplinite, astfel încât banii care sunt puși la dispoziție să fie puși la dispoziție și concret. Totul trebuie ancorat cât se poate de clar în tratate, trebuie specificat pentru ce să fie folosiți banii, pentru că aceasta este o evoluție calitativă foarte importantă și din partea fiecăreia dintre cele 274 de regiuni vom solicita să le fie clar în ce direcție um, merge potențialul lor de dezvoltare economică. Unde uh, există acest potențial, pe acea direcție trebuie investit. Dacă o țară primește bani pentru infrastructură, pentru transport, atunci pe viitor nu va trebui să mai analizăm fiecare proiect în parte. Vom face și acest lucru, însă, per total, vom urmări strategia care, pe care se bazează aceste investiții. Deci trebuie să existe o strategie pentru transporturi cuprinzătoare, care să cuprindă uh, liniile feroviare, drumurile, aeroporturile, porturile. Toate acestea trebuie integrate, trebuie să existe un context cuprinzător. Numai așa, investițiile și măsurile investiționale au sens există regula, proiectele urmează strategiile și nu viceversa. Și doresc în acest sens să mulțumesc Parlamentului European și de asemenea Comisiei Regii, în mod special, pentru faptul că a clarificat și a pus accentul pe anumite praguri minime, astfel încât un anumit, o anumită parte din bani să meargă către mediu, energii regenerabile eficiență energetică. În, acesta este lucrul pentru care doresc, uh, care doresc să vă rog uh, pentru viitor și pentru care uh, vreau să mă implic. Mă refer aici la implementare, pentru că uh, negociem cu toate statele membre programele corespunzătoare și mereu uh, este exprimată dorința de mai multă flexibilitate. Și permiteți-mi să vă spun asta deschis, câteodată avem uh, impresia că flexibilitatea se interpretează aici ca libertate de toate, eliberare de toate și libertate de a face orice mai degrabă. Ei bine, avem aici un meniu foarte vast. Statele membre, regiunile pot să își aleagă din acest meniu și să-și uh, facă un meniu, un prânz foarte gustos, însă vă rog să înțelegeți că nu există dorințe speciale care să poată fi deservite de acest meniu, pentru că avem un plan care trebuie urmat cu strictețe și cu ajutorul banilor din fondurile structurale vom și face acest lucru. Însă pentru aceasta este necesar ca la negocieri să se pună accentul pe uh, faptul că regulile jocului trebuie respectate. Pentru că aici este vorba ca obiectivele europene să fie urmărite prin intermediul acestei politici și să fie atinse. Și asta în interesul contribuabililor europeni, pentru care trebuie să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți durabil, țintit și că se obțin cele mai mari uh, efecte și, de asemenea, că sunt cheltuiți cât se poate de inteligent. Președinte, mulțumesc, domnule comisar, și acum trecem la cei doi colegi, cei doi raportori din partea Parlamentului European. Întâi domnul Van Nistelrooy și apoi domnul Jan Olbricht. Și uh, sunt cât se poate de brutale, nu aveți mai mult de 5 minute la dispoziție fiecare. Ms. Hübner, um, I'm so glad that I see... Mulțumesc foarte mult, mă bucur că văd alături 15 colegi din Comisia Regii venit să schimbe opinii cu dumneavoastră și menționez asta pentru că a fost o dezbatere fundamentală în Parlament. Uh, unii oameni spuneau acum 5 ani, trebuie să mai continuăm cu politica de coeziune așa cum este ea? Trebuie să luăm toate regiunile din Europa sau e doar vorba de a da bani părților mai sărace din piața unică pentru ca acesta să se ridice? Și rezultatul acestei dezbateri este că există o nouă politică de coeziune reformată pentru întregul teritoriu al Uniunii Europene, nu doar pentru regiunile mai sărace, ci într-o nouă combinație. Și vorbim despre un moment de criză în care avem mult șomaj, cifre incredibile în câteva din țările noastre, care au nevoie de noi răspunsuri, de noi soluții și, de fapt, am regândit principiile și cel mai important pentru mine ar fi solidaritatea. Solidaritatea dintre țări, zonele mai bogate ale Uniunii Europene și părțile aflate în curs de dezvoltare. Și cum a spus și comisarul înainte, este inacceptabil că unele părți ale Europei uh, își pierd cea mai bună parte a populației lor, tineri care se mută în alte zone ale Europei și nu se bucură de valoarea educației acestor oameni. De exemplu, în Portugalia am văzut că politica nu funcționa bine, politica de coeziune. Știți că Portugalia, și vă dau doar un exemplu, are mai multe autostrăzi per capita decât uh, Germania. Și totuși 10.000 de oameni pleacă în fiecare lună din această țară. Deci trebuie să uh, redefinim politica și am făcut acest lucru. Apoi, am văzut că, deși aveam promisiuni minunate de la liderii naționali privind strategia de la Lisabona, ca să facem Europa cea mai competitivă, cea mai eficientă și bine educată și uh, dezvoltată tehnologic regiune, nu a funcționat, pentru că nu a existat niciun fel de asumare responsabilității pentru această agendă agenda Lisabona. Mi-aduc aminte că în 2005 a fost o evaluare și uh, strategia de Lisabona nu era copilul nimănui, ca să spun așa. Și ce am făcut a fost să regândim abordarea la nivel multilateral. Dacă Europa vrea să fie mai deșteaptă, mai verde, mai sustenabilă și să creeze slujbe pentru oameni, trebuie să existe un nou angajament între regiuni și orașe, statele naționale, Comisia Europeană. Aceasta s-a făcut în acest parteneriat, în această abordare de parteneriat pe care am uh, înscris-o uh, în noile regulamente. Și apoi încă un lucru. Am avut nevoie de 80 de trialoguri. Uh, e bine sau rău? A fost bine, pentru că statele membre, acum un an, nu erau pregătite să accepte acest nou mod de a acționa. Ei credeau și așteptau ca lucrurile să continue așa cum fuseseră și până atunci. Să ia plicul cu bani, uh, anvelopa financiară care le-a fost alocată și să facă ce vreau cu ele. Nu vreau să aibă o altă agendă în ce privește aceste concentrări tematice și aceste angajamente. Și acum că pregătim contractele de parteneriat, acordurile de parteneriat, cum se numesc acum, pentru următorii șapte ani, vor trebui să vină cu strategiile lor, cu abordările lor și, de asemenea, uh, în ce privește specializarea inteligentă. Această specializare inteligentă este un nou concept uh, care totuși are o regiune destul de lungă, pentru că multe regiuni și state au avut propriile strategii de inovare. Desigur, dar acum, după ce tratatul de Lisabona a preluat coeziunea teritorială, vrem să combinăm regiuni care sunt uh, avansate în activități nanotehnologie, auto sau orice alt domeniu și să le conectăm cu inițiative din alte părți ale Europei și să combinăm cercetarea și dezvoltarea, să combinăm educația, să combinăm bunele practici din companii noastre uh, la oaltă. Așadar, specializarea inteligentă este acum o condiționalitate ex ante Uh, care apare înainte să poți începe, e o obligație, de fapt, pentru fiecare stat de a de a-și aduce temele, proiectele, clusterele de activități cu masă critică, astfel încât aceste evoluții să poată fi combinate și, cum spuneam, uh, strategia de la Lisabona a fost un eșec. Și ce le spunem noi, în special membrilor Parlamentului Național, intrați în dezbatere cu guvernele naționale. Este absolut necesar. Pentru că nu se poate ca un ministru singur să decidă. Această chestiune trebuie pregătită împreună cu cetățenii, cu uh, orașele, cu regiunile, cu universitățile și combinăm nu doar fondul regional, ci și celelalte cinci fonduri care nu sunt acoperite de acest regulament, dar uh, de asemenea, Horizon 2020 și dezvoltarea ecologică. Așadar, dați-mi voie să închei. Am încercat să înțelegem uh, ce nouă politică era necesară. Și poate asta e doar o introducere uh, la dezbatere și poate anul viitor sau uh, anul următor să punem degetul pe aceste și pe aceste chestiuni și să avem o politică mai țintită și o politică de coeziune mai bine revizuită. Mulțumesc și acum uh, Ian Olbricht, raportor pentru Fondul Regional. Tot 5 minute. Da, mulțumesc, uh, doamnă președinte, foarte pe scurt. Uh, noi sunteți legislatori și noi suntem legislatori. Lucrăm cu instrumente diferite pentru că în acest caz lucrăm la reglementări. După cum știți foarte bine, un regulament intră în, în vigoare la nivel național fără niciun fel de procedură de implementare. De aceea avem nevoie de cooperarea Parlamentelor Naționale, pentru că Parlamentele Naționale nu vor pregăti niciun fel de implementare pentru regulamentul pe care tocmai l-am acceptat. Pentru întreaga politică de coeziune, după cum știți, avem regulamentul CPR și regulament, fiecare regulament separat pentru fiecare fond. Lambert Van Nistelrooy, care este raportor pe CPR, Victor Boșinaru, care de asemenea e raportor pe Fondul de Coeziune, eu la ERDF și alți colegi sunt pe EASF și pe cooperarea teritorială. Acesta ar fi un punct. În al doilea rând, în ce privește ERDF, uh, dați-mi voie să subliniez câteva elemente doar din text care vor fi atât de importante uh, în ce privește implementarea la nivelul statelor membre. În primul rând, am introdus trei tipuri de regiuni, trei tipuri de regiuni nu administrative, ci uh, regiuni de tip uh, NATS2, uh, nedezvoltate de tranziție și mai dezvoltate, mai puțin dezvoltate de tranziție și mai uh, dezvoltate. Asta e foarte important și avem uh, regiuni care au sărit de la mai puțin dezvoltate la mai dezvoltate, deci au sărit două niveluri. Sau regiuni care erau regiuni uh, din Germania în, uh, în fază de tranziție și care acum sunt mai dezvoltate. Deci vă rog să citiți foarte atent textul, pentru că depinzând de uh, definirea regiunii, există cerințe speciale pentru fiecare dintre ele. Când mergem la tipul de regiune, tipul de concentrare depinde de tipul de regiune se dezvoltă o concentrație diferită în funcție de uh, tipul de regiune. Și uh, e, mai, e diferit pentru regiunile care au uh, trecut dintr-o dintr categorie înaltă, cum ar fi regiunea Mazovie din Polonia sau uh, o concentrare diferită pentru unele landuri germane care erau în fază de tranziție și acum au trecut în uh, categoria de uh, regiuni mai dezvoltate. Deci nivelul de concentrare crește de la 50% la 80% pentru cel puțin două obiective tematice. Dați-mi voie să vă reamintesc, inovație, ITNC, IMM-uri și eficiență energetică sau reducerea emisiilor cu gaze, de gaze de, cu efect de seră. Am introdus un nivel minim de eficiență energetică pentru fiecare tip de energie, pentru cea mai puțin dezvoltată cel puțin 12% din fonduri, dar dacă e și din fondul de coeziune poate merge chiar mai mult, mai, mai sus. Pentru tranziție va fi 15% și pentru mm, cele mai dezvoltate 20%. E foarte important pentru că acest procentaj poate fi de asemenea redefinit la nivel național. Ceea ce este foarte important este tipul de investiții uh, care vor fi eligibile. Și în text am lucrat aproape 2 ani pe diferite tipuri de investiții care vor fi eligibile. Nu voi intra în detalii pentru că nu am decât 5 minute, dar cred că e foarte important să citim cu mare atenție și să avem uh, uh, să ajutăm uh, statele membre, parlamentele naționale să interpreteze corect textul legislației europene. Orice greșeală făcută în interpretarea eligibilității va crea o mulțime de probleme în viitor. De aceea vom, trebuie să ne concentrăm foarte mult. Și ultimul element este o mai puternică orientare către chestiunile urbane, așa numitele acțiuni urbane sustenabile, pentru cel puțin 5% din RDF la nivel național cu cerințe speciale problema ITI și a noii metode care va fi folosite pentru fonduri. Deci toate acestea sunt noi elemente pentru politica de coeziune și de aceea trebuie să închem și o ultimă remarcă, pentru că avem probleme cu asta. Legislația la nivel european în politica de coeziune e foarte, foarte detaliată. Nu e bla bla european, ce frumos e Europa în Europa. Uh, e vorba de detalii foarte concrete, foarte tehnice și avem nevoie de o interpretare clară și unică pentru a evita greșelile în politica de coeziune. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Acum deschid discuțiile. Aș dori să rog pe toți cei care doresc să ia cuvântul să ne anunțe acum ca să știm cât timp putem dedica uh, fiecare, dacă știm câți vorbitori avem în total și de asemenea colegii din Parlamentul European vă rog să semnalați dacă doriți să vorbiți. Primul pe listă este un vorbitor din Austria, domnul Wolfgang Filhuber. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Contribuțiile au fost foarte interesante și doresc de asemenea să-l salut pe comisarul nostru aici și să îi mulțumesc, să vă mulțumesc uh, pentru invitația adresată Parlamentelor Naționale. De asemenea, aș vrea să mai subliniez odată această șansă, atât în domeniul ocupării, cât și în cel al îmbunătățirii competitivității Uniunii Europene. Domnul comisar a menționat aici energia regenerabilă, Însă eu aș fi dorit să adresez niște întrebări. Tocmai în acest context al crizei, și au fost menționate două, trei uh, exemple. Ați vorbit despre autostrăzile din Portugalia și eu știu și eu un uh, bun exemplu din Grecia, unde aproximativ 30.000 de tineri s-au reîntors în uh, zonele de sat pentru a uh, iniția proiecte mai mici, însă mai eficiente. Și Tocmai aceasta doresc să fac, să promovez aceste proiecte de mici dimensiuni, pentru că în uh, ceea ce privește investițiile, de multe ori este vorba despre eventuale efecte de raționalizare. Și aceste efecte pot însemna și reducerea ocupării. Și mă refer aici specific la sectorul agricol, mai ales dacă ne uităm la anumite state din Europa de Est. Atunci când ne confruntăm cu un șomaj mare, mai ales. Și întrebarea mea este, în ceea ce privește monitorizarea implementării și discuția în cadrul acordurilor de parteneriat, în ce măsură Comisia ia în considerare și efectele ocupării, le evaluează pe acestea și în ce măsură uh, cuantifică și uh, programele de investiții în uh, procesul de implementare, pentru că din punctul meu de vedere acesta este un aspect foarte important. Iar în ceea ce privește rolul parlamentarilor în sine, plădoria am auzit-o și vă mulțumesc pentru ea. Însă, în calitate de deputat, care este uh, activ și într-un for regional, trebuie să vă spun că nu este deloc simplu să obligi uh, ministerele competente din Parlament să ofere informații suficiente despre aceste procese. Aș avea și în acest sens o propunere. Ar fi fost și aceasta o șansă bună ca în regulile europene să fie implementat faptul ca acordurile de parteneriat să fie discutate și de parlamentele naționale și să se decide asupra lor în final. Aceasta ar fi o posibilitate pentru ca toate părțile interesate toate nivelurile să fie implicate suficient. Din câte știu eu, nu se întâmplă așa, dar dacă există abordări și inițiative din partea Comisiei, uh, propuneri referitoare la cum ar putea să contribuim mai activ, noi suntem uh, dispuși să le preluăm. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din Olanda, Andy Lucas. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această reuniune. Este important de a face un schimb de idei cu colegi din alte state membre. Și înainte de a-mi începe discursul, aș dori să subliniez un punct, un punct procedural. În Parlamentul olandez, uh, noi uh, dăm mai întâi uh, oaspeților ocazia de a vorbi întâi. Și cred că, oferindu-ne și nouă oportunitatea aceasta, Aș dori să uh, duc acest exemplu și în alte comisii, să îi încurajez să urmeze acest exemplu și să încurajez pe uh, colegii dumneavoastră să-i lase pe oaspeți să vorbească înainte Parlamentul olandez este în general mulțumit de rezultatele negocierilor cu privire la politica de coeziune. Pachetul se concentrează pe inovație și pe dezvoltare, precum și pe schimbul de cunoștințe. Tocmai acele aspecte care sunt importante pentru ca Europa să devină mai competitivă. În parte, pentru că am înaintat o propunere în uh, Parlamentul uh, olandez, noi încercăm să uh, ne concentrăm puternic pe cercetare și uh, cu ajutorul fondurilor structurale încercăm să investim în inovație, educație și în alte domenii importante. Uh, bugetul pe termen lung este foarte important și se concentrează mult pe cunoștințe și inovație prin intermediul Horizon 2020 și printr-o utilizare mai țintită a fondurilor structurale. În acest sens, conexiunea între cele două zone politice a fost realizată. Regiunile de peste tot din Europa pot să își stimuleze uh, creșterea economică bazată pe cunoștințe. Și vreau să mulțumesc domnului Van Nistelrooy pentru realizarea acestui lucru prin intermediul procesului de negociere uh, care a dus la aceste rezultate. Politica de coeziune ar trebui să țintească spre crearea de oportunități, nu, pentru, nu spre compensarea de uh, puncte slabe. De aceea noi considerăm că fondurile structurale ar trebui reduse chiar și mai mult. Suntem uh, bucuroși că există condițiile care există și suntem uh, mulțumiți și de uh, condiționalitatea macroeconomică care se regăsește în această politică. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc, mulțumesc că ați respectat și timpul care v-a fost alocat. Și acum invit din partea Portugaliei pe domnul Carlos Costaneves să ia cuvântul. Obrigado, Presidente. Cumprimento os membros da mesa. Também... Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Salut această inițiativă de a aduce la oaltă Parlamentele Naționale și Parlamentul European. În Parlamentul portughez, noi am urmat negocierile complexe îndeaproape și am fost foarte bucuroși să observăm că a fost adoptat CFM-ul anul trec, ă, săptămâna trecută. A fost foarte important că s-a găsit o cale de a se conveni asupra CFM-ului. Și că s-a întâmplat acest lucru foarte rapid, pentru că șomajul este în creștere, mai ales în rândul tinerilor. Există o sărăcie tot mai mare, care, al cărei nivel crește uh, în Uniunea Europeană și toate aceste lucruri nu sunt compatibile cu viziunea despre Uniunea Europeană pe care o împărtășește majoritatea cetățenilor. Sunt de acord cu prioritatea de a crește ocuparea pentru a scădea șomajul. De aceea, mesajul pe care vreau să vă l transmit este că noi uh, vom trece rapid de faza de adoptare a proiectelor individuale Dar ar, ar trebui să facem lucrurile cum trebuie și să respectăm uh, calendarul. Programele operaționale vor uh, intra în vigoare în 2015, ele însă trebuie să înceapă în 2014, finanțarea trebuie asigurată și cetățenii trebuie să resimtă impactul acestor inițiative. Acest lucru este esențial, așa trebuie să se întâmple lucrurile, iar noi suntem bucuroși să participăm la aceste inițiative. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc și acum din Spania, domnul Antonio Laconandes. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! stimați membri ai Comisiei Regii, pentru noi uh, este onoare că ne aflăm aici, uh, în sala de ședință acestei comisii care reprezintă Parlamentul European. Reprezentăm Parlamentul Spaniol împreună cu colegul meu, domnul Machado, care vine din partea Partidului Socialist putem participa la o ședință a unei comisii atât de importante și ne putem gândi la provocările următoarei puneri în aplicare a politicii de coeziune pe perioada 2014-2020. Și aș vrea ca această comisie, președinta comisiei și membrii acestei comisii să organizeze reuniuni mai frecvente împreună cu Parlamentul, Parlamentele Naționale pentru a discuta chestiuni importante. Și vreau să mai adaug ceva ca să respect și timpul uh, uh, despre care vorbim. Eu reprezint o, uniune ultra, o regiune ultraperiferică, iar tratamentul specific aplicat al acestor regiuni nu trebuie să fie un beneficiu, ci trebuie să fie un produs al echilibrului și o necesitate obiectivă a ceea ce înseamnă regiune ultraperifică. Deci nu ca un beneficiu, ci ca un echilibru. De aceea aș dori să vă spun câteva chestiuni despre coeziunea ultraperiferică care, cum spun eu, este o necesitate obiectivă. Aș dori, de asemenea, să mă refer și la economia socială. Regiunea ultraperiferică uh, nu poate fi văzută în afara ideii de economie socială și este foarte important să aducem aici în discuție elementul important pe care îl reprezintă economia socială, care poate fi un factor de progres, care este absolut coerent cu orizontul 2020. Pentru noi important este riscul sărăciei și riscul lipsei de incluziune socială, care poate să afecteze mii, milioane și milioane de cetățeni europeni. Doamnă președinte, de aceea dorim ca regiunilor ultraperiferice să li se acorde o atenție specială, să se discute despre coeziunea ultraperiferică, să fie mai multe asemenea reuniuni comune și mai mult angajament atât al Parlamentului European cât și al Parlamentelor Naționale pentru Orizont 2020 și stimularea economiei naționale. Mulțumesc foarte mult! Iar acum are cuvântul domnul Haralan Posangurakis, membru al Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am ascultat cu multă atenție toate intervențiile care au avut loc aici și uh, domnul Han, domnul comisar Han, a fost încă o dată absolut remarcabil. Nu numai prin ce a spus, dar uh, ținând cont și de cele discutate până acum. Și am de tras o concluzie importantă. Și anume că nu mai vorbim de politica de coeziune. S-a terminat cu politica de coeziune. Așa cum o cunoșteam noi. Nu mă interesează pe nimeni, nici măcar în plan formal, dacă anumite regiuni se dezvoltă mai mult sau mai puțin repede pentru a ajunge la același nivel cu celelalte. Văd că domnul Val Nistelrooy se plânge și am să-i adresez o întrebare. Domnule Val Nistelrooy, știți că în următorii cinci ani care vor fi diferențele între regiunile Uniunii Europene? Ați făcut un calcul Ați reușit să dovediți că programele de care vorbim o să aducă la coeziune, la convergență între regiunile europene? Nu există un asemenea studiu și nici nu o să existe, pentru că aceste programe o să ducă la divergența și mai mare între regiunile europene. De ce? Pentru un motiv foarte simplu. Gândiți-vă la ce a spus comisarul Han, care a spus că problema Europei este șomajul și mijloacele slabe existente și care sunt țările cele mai puțin productive, care vor reuși mai puțin să-și uh, sporească producția. Domnul Van Nistelrooy vorbea de cooperare, de uh, cooperarea între regiunile europene. Au existat programele SPRI și așa mai departe. Sunt programe care trebuia să ducă exact la acest lucru, să ducă la cooperare, la cercetare, la producție, dar ce s-a întâmplat? S-au concentrat în regiunile unde mâna de lucru este cea mai ieftică, în regiunile acestea, cum ar fi cele din Grecia, din Portugalia, din Spania, care uh, au risc, riscă să iasă din Uniunea Europeană. Și în concluzie aș dori să spun lucrul următor. Foarte bine, putem să visăm. Știm foarte bine că în Grecia întreprinderile germane și franceze au câștigat foarte mulți bani cu metrou și cu drumurile. Au, au fost uh, inundații în Rodos, s-au înnecat uh, niște oameni. De ce? Pentru că nu sunt drumuri. Pentru că în afara orașului Rodos uh, drumul trecea prin apă și când uh, a plouat s-a oprit circulația și oamenii s-au înnecat dacă am fi făcut în trecut uh, școli, dacă am fi făcut uh, locuințe sociale, dacă am fi făcut tot ce era nevoie, acum n-am mai fi avut probleme. N-am mai fi avut probleme de, săricire, de sărăcie, de excluziune socială, de șomaj și toate aceste probleme se vor agrava. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum Parlamentul danez, doamna Mette Hilmi Denker. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc că îmi permiteți să particip la reuniunea de astăzi. Când uh, se distribuie fondurile uh, către statele membre, trebuie să existe un model care să țină cont de toate regulile. Unele regiuni uh, sunt în regiuni în state mai bogate, dar au aceleași probleme ca regiunile din statele mai sărace. Uh, iar în felul acesta primesc fonduri pe baza PIB-ului per capita, uh, PIB-ul mediu per capita din zona respectivă, ceea ce înseamnă că uh, statele membre sărace sunt în avantaj, iar statele mai bogate se luptă cu aceeași sumă, cu aceeași probleme, adică exodul din zonele rurale și așa mai departe și nu vor beneficia uh, prea mult ca urmare a aplicării acestui model. De aceea vă rog foarte mult ca în momentul în care se fac calculele uh, privind finanțarea să faceți acest lucru pe baza unui model care să ne permită să luăm în, să avem în vedere toate condițiile dintr-o zonă rurală Mă refer uh, la un model care să permită calcularea nevoilor necesare pentru atingerea obiectivelor uh, educației, nivelul de organizare, durata de viață a locuitorilor, astfel încât să putem ajuta toate statele membre uh, care se confruntă cu asemenea provocări regionale într-o manieră echitabilă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc din Cehia, domnul senator Miloș Vistrici. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc în numele Parlamentului Cehiei că ne-ați invitat la această sesiune. Și ca membru al Comisiei Senatului pentru, regiune, pentru Dezvoltare Regională, sunt președintele regiunii Visocena. Aș vrea să spun că nu numai guvernul nostru, ci și regiunile noastre sunt uh, reprezentate aici în sală. Domnule președinte, spuneți că aceste condiționalități extante sunt uh, esențiale pentru politica regională și de coeziune și alți vorbitori au spus la fel ca domnul comisar Han că este nevoie de timp pentru ca toate aceste lucruri să fie puse în aplicare. Poate că e adevărat, dar aș vrea să accentuez o problemă cu, de care ne lovim în momentul în care încercăm să negociem parteneriate. Unele condiționalități exante sunt legate de unele directive europene care sunt transpuse în legislația națională. și dacă Comisia nu este de acord că s-a făcut corect transpunerea în legislația națională, atunci uh, sancțiuni, urmează sancțiunile Comisiei adresate acelui stat membru. În primul rând, Comisia adresează o scrisoare, statul membru trebuie să răspundă și să spună de ce n-a făcut transpoziția directivei așa cum trebuie. Dacă statul membru răspunde Eh, și dorește o prelungire a termenului, atunci avem o problemă, cum spunea comisarul Han. Problema e următoarea. Comisia nu are un termen pentru ca uh, statul membru să răspundă la scrisoarea sa. Să zicem că e, vorbim de o țară în care nu se transpune uh, o directivă legată de condiționalitatea exante, să spunem eficiența energetică, sau uh, consumul energetic al clădirilor care trebuie să funcționeze până în 2016, apropo de ampreta energetică a clădirilor. Dacă statul membru nu răspunde uh, comisiei, uh, atunci și cum nu există un termen bine definit, comunicarea nu este eficientă. Am vorbit cu domnul Vlasac uh, și uh, l-am uh, rugat să vedem dacă se poate remedia această situație, dacă se poate ameliora această situație pentru că dacă o țară are un termen limite, atunci și Comisia trebuie să respecte termenul respectiv. Asta voiam eu să spun în materie de chestiunea respectivă. Pentru că ea ne provoacă probleme mari când negociem acorduri de parteneriat. Mai ales când se pune problema condiționalității exante. Să spunem că termenul e 2016 și dacă Comisia nu are un termen să ne răspundă la răspuns, atunci nu știm ce să facem și nu putem să facem nimic. Mulțumesc. Mulțumesc. Spania din nou. Domnul José Antonio Machado Lozano. Mulțumesc, doamnă președinte. Analizăm uh, politica de coeziune din perspectiva unei crize foarte grave care a afectat uh, teritoriile europene și pe cetățenii europeni într-un mod foarte clar. Am vorbit aici, s-a spus aici că sunt uh, țări de unde există scurgere de inteligență, sunt regiuni care vor avea probleme mult mai mari pentru a realiza o convergență către obiectivele strategiei 2020. De ce? Pentru că, absolut surprinzător, criza aceasta a obligat țările din Sud să vorbească din nou despre sărăcie, despre șomaj masiv, despre fuga tinerilor și așa mai departe. Am ascultat uh, ce spunea uh, reprezentant deputatul din Grecia. coeziunea economică și teritorială europeană nu va fi posibilă decât în contextul solidarității. Uh, cu cât suntem mai departe de a îndeplini condiționalitățile macroeconomice, cu atât mai mult nu trebuie să fim abandonați în voia sorții pentru că dacă guvernul țării respective arată că se ocupă de dezvoltare, dezvoltare tehnologică, cercetare, tineret, cum face guvernul central în Spania și guvernele provinciilor din Spania, atunci nu trebuie să uităm această țară. Uh, Europa regiunilor este Europa și Europa cetățenilor este Europa pe care trebuie să punem cu toții pariu și dacă nu putem interpreta condiționalitatea macroeconomică așa cum trebuie, atunci diferențele existente acum vor fi din ce în ce mai mari. Și trebuie să plecăm de la ideea următoare. În unele țări, în sudul Europei, dar și în Europa în întregime, economia are o dimensiune socială foarte clară nu putem vorbi de economie fără să vorbim de sărăcie și de indicele dezvoltării umane. Din punctul meu de vedere, această perspectivă este comună multora din Europa și vreau să-i adresez domnului comisar Han o întrebare. Dacă îi se pare că va fi posibil să interpretăm această condiționalitate macroeconomică într-o manieră flexibilă pentru ca țările din sudul Europei, care sunt cele cărora le merge cel mai rău, să nu mai le meargă așa de rău. Mulțumesc frumos! Domnul Iosef Hekes, membru al Parlamentului Maghiar, are acum cuvântul. Üdvözlöm a biztos urat is. Az elmúlt két év... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Acești doi ani și jumătate care au trecut au fost uh, dificili. Am uh, muncit foarte mult ca să ajungem la o decizie și în această săptămână Comisia uh, s-a ocupat de distribuția fondurilor uh, pentru agricultură și dezvoltare regională și mă bucur, vreau să felicit Comisia pentru faptul că Ungaria va putea felicit, um, um, utiliza 35 de miliarde de euro în următoarea perioadă bugetară. E o decizie de mare importanță. TVA-ul ar putea fi contabilizat și finanțarea națională se va schimba uh, de la 65% va trece la 80% uh, și contribuția națională la 85%, mă scuzați, și contribuția națională va trece de la 25 la 15%. Este un pas enorm în această perioadă. Uh, Ungaria este convinsă că uh, 60% din uh, fonduri trebuie utilizate pentru, din resurse trebuie utilizate pentru a relansa economia și a crea locuri de muncă. Ungaria Uh, are o rată a șomajului care a crescut până la 9,4% în acest moment. Și problema uh, regiunilor, de asemenea, este acoperită uh, de această decizie. Pentru regiunea Ungariei Centrale, pentru zona Budapeste și departamentul Pesta, vedem că situația finanțărilor s-a schimbat în mod pozitiv. 1200 de forinți va cheltui Ungaria pentru creare de locuri de muncă și pentru cercetare și inovație. Așadar, uh, bugetele cresc. Uh, ce este foarte important este să știm că în loc de 16 programe vor fi 9 programe pe care Ungaria le va putea realiza. Sunt uh, mulțumit și de asemenea, Comisia de Specialitate din Parlamentul Maghiar este mulțumită de faptul că protecția mediului și protecția apelor vor reprezenta priorități. Este un mare avantaj că Uniunea Europeană a luat inițiativele necesare pe care alte țări, China sau Statele Unite, nu le-au luat în acest domeniu al protecției mediului. Securitatea alimentară este de asemenea o chestiune prioritară pentru generațiile viitorului va trebui să asigurăm uh, dezvoltarea durabilă și problema inegalităților regionale uh, va fi de asemenea importantă și crearea de locuri de muncă. Și aici dați-mi voie să subliniez ceva. În calitate de deputat maghiar, cred că trebuie să punem mai mult accentul pe crearea de parcuri științifice și să protejăm mai bine brevetele științifice și de inovații în uh, interiorul Uniunii Europene, pentru că alții au niște situații mult mai avantajoase din acest punct de vedere. Acestea sunt lucrurile pe care doream să le menționez și, cum spuneam, uh, pentru economia maghiară uh, inflația a fost de 0,9% conform cifrelor din noiembrie și deficitul va fi undeva peste 3%. Uh, guvernul uh, maghiar a făcut pași puternici, rezultatele uh, nu se vor lăsa așteptate în perioada următoare. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și îl felicit pe domnul comisar și Comisia pentru adoptarea bugetului. Thank you now from European Parliament, from Romania, Mulțumesc acum domnul Iosif Matula din România. Da. Sigur, voi încerca să sintetizez, să nu repet lucrurile care s-au spus. Pachetul legislativ pentru viitoarea perioadă de programare, iată, este adoptat. Politica de coeziune trebuie să intre cât mai repede în funcțiune pentru a-și dovedi eficiența. M-aș referi la două aspecte care cred că sunt foarte importante, în special pentru regiunile mai rămase în urmă din Uniunea Europeană. Uh, din concluziile rapoartelor intermediare ale Comisiei 7 și 8 și din, privind coeziunea și din raportul strategic 2013 privind implementarea programului 2007-2013, reiese sau se arată că există dovezi empirice că, de fapt, criza economică și financiară a stopat procesul de convergență sau chiar la inversat, agravând în acest fel disparitățile dintre regiuni și punând capăt unei lungi perioade în timpul căreia disparitățile regionale, în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor și șomajul nu e, au scăzut în mod considerabil, afectând, așa cum am spus, totodată mai puternic regiunile mai slabe din Uniune. Pentru a evita acest lucru, cred că și în atenția noastră, instituțiile europene și a instituțiilor naționale, parlamente, guverne, sunt deosebit de importante două aspecte, printre altele. Acordurile de parteneriat și mi-aș permite chiar, poate se poate veni cu o precizare, care este stadiul acordurilor de parteneriat cu statele membre, pentru că ele trebuie să intre în funcțiune efectiv la 1 ianuarie 2014 și tra trag un semnal de alarmă asupra importanței acestor acorduri de parteneriat și, în al doilea rând, instrumentele de alternative de creditare și finanțare pe termen mediu și lung pentru dezvoltare economică. Se știe, mai ales în regiunile din statele recent aderate, criza practic a blocat aceste instrumente alternative de creditare, de finanțare noi o recunoaștem în instituțiile europene și spunem, au fost salvat, salvate băncile din criză. Dar oare băncile și alte instituții de finanțare sunt dispuse să salveze la rândul lor, să sprijine dezvoltarea uh, economică în aceste state și depășirea crizei uh, în care încă ne aflăm. Repet, și acest lucru cred că este deosebit de important care trebuie să rămână în atenția noastră și a parlamentelor naționale și există speranțe pentru că dinspre comisie tocmai a venit un raport care dorește să se ocupe de acest sprijin, finanțarea pe termen lung a economiei europene. Mulțumesc! Felicitări tuturor celor mulți care s-au implicat în tot pachetul legislativ. Mulțumesc! Thank you, Iosif. Mulțumesc, Iosif. Mergem acum la Italia, Camera Deputaților eh, din Italia, domnul Tomaso Curo. Grazie, Presidente. Desidero anche ringraziare gli organizzatori. Mulțumesc, eh, doamna președinte. Aș dori și eu să mulțumesc celor care au organizat această întâlnire interparlamentară, care este o oportunitate fantastică să examinăm viitorul politicii de coeziune în Europa. Fondurile pentru politica de coeziune sunt o mare parte, reprezintă o mare parte din bugetul Uniunii Europene și de aceea uh, politica de coeziune este un element strategic în ansamblul politicilor Uniunii Europene. Uh, pe măsură ce facem eforturi de a ieși din criza economică și financiară, uh, resursele alocate politicii de coeziune și perspectivele financiare, programul financiar al Uniunii Europene pentru perioada următoare, vedem că au scăzut cu aproximativ 8%. Sigur că asta nu e o veste bună. Această scădere progresivă uh, este o scădere în bunăstare, până la urmă, și o în dezvoltarea economică. Aceste tendințe trebuie inversate, pentru că, până la urmă, acesta e obiectivul fundamental al politicii Uniunii Europene. În Italia, în acest moment, există în continuare disparități mari între nordul și sudul țării și chiar dacă am fost contribuitori, contribuabili neți la, contributori neți la bugetul european timp de mulți ani, uh, totuși noi am dorit să păstrăm uh, politica de coeziune în uh, centrul politicilor europene și noi uh, acum uh, facem mari eforturi la nivel atât legislativ cât și politic pentru a oferi mai multe fonduri uh, politicilor de coeziune ca să ajungem la rezultate concrete. De exemplu, încercăm să extindem instrumente care sunt dedicate producției și să distingem aceste fonduri în cadrul fondurilor management, pentru că dinamica lor este una uh, specială și de asemenea încercăm să promovăm mai multă responsabilitate uh, la nivelul uh, autorităților locale și să îmbunătățim capacitatea lor de absorpție și de cheltuire a banilor. Am examinat de asemenea o serie de instrumente care să îmbunătățească eficiența și să reducă gradul de uh, nerespectarea politicilor europene. Ne concentrăm pe politicile de coeziune, deși uh, prioritățile sunt mai mici, dar încercăm să oferim un maxim de resurse fiecare priorități. Trebuie să îmbunătățim situația în ce privește șomajul și uh, producția, productivitatea economică. suntem destul de îngrijorați de condiționalitățile ex-ante care au fost menționate de antevorbitori, în special acestea care, acele care uh, se referă la uh, condiții macroeconomice și legate de finanțarea publică. Este clar că dacă o țară ar avea dificultăți în a-și atinge aceste obiective macroeconomice, aceste ținte macroeconomice, din cauza uh, condițiilor de criză persistente, uh, chiar și o uh, lipsă parțială a resurselor din politica de coeziune ar amenința în mod și mai grav situația economică a acelei țări. Deci, practic, s-ar intra într-un cerc vicios și ar fi foarte dificil pentru acea țară să-și revină. Sper așadar că putem să ne întoarcem și să ne uităm la acest punct, să găsim o soluție rezonabilă pentru statele membre care uh, pot risca să ajungă într-o astfel de uh, situație. De asemenea, aș vrea să menționez că criteriul uh, pactului de stabilitate e de asemenea foarte important și Uh, acesta n-ar trebui să reprezinte o condiție și mai dificilă care se adaugă unei situații deja destul de dificile. Avem uh, nevoie de instrumente care să ne ajute să umplem golurile și disparitățile între regiuni, așa cum a menționat și reprezentantul Greciei. Mulțumesc. Mulțumesc. Mergem acum la Letonia, doamna Osola. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne bucurăm foarte mult că avem ocazia să ne exprimăm punctul de vedere. Cea mai mare provocare pentru Uniunea Europeană în acest moment este să asigure o creștere stabilă, uh, o creștere economică stabilă. Și sigur, fondurile de coeziune sunt un instrument esențial pentru creștere economică. De aceea este esențial să ne concentrăm resursele și să le uh, să încercăm să vedem și uh, că, ce rezultate uh, dau aceste resurse. E sigur de înțeles faptul că finanțarea de la nivel național nu poate fi o, doar o simplă cofinanțare a activităților finanțate din bugetul european, ci mai degrabă avem nevoie de un plan clar care să spună modul în care bugetul național poate susține și suplimenta comple- și complementa finanțarea europeană și planurile europene. Însă sarcina fondurilor de coeziune este de a se asigura uh, ridicarea regiunilor mai dezvoltate cât mai aproape de nivelul celor, uh, celor dezvoltate. Sigur, nu se poate niciodată aplica o soluție pentru toată lumea, aceeași soluție pentru toată lumea. Întotdeauna trebuie luate în considerare interesele naționale ale fiecărui stat membru și prioritățile fiecărui stat membru, în special în cazurile în care uh, Parlamentul și societatea în general au căzut de acord asupra acestor priorități. Țara din care provin, Letonia, are problemele ei, dar cred că noi am reușit să demonstrăm că am uh, reușit să depășim criza din 2008-2009 și că putem folosi cu înțelepciune fondurile oferite de Uniunea Europeană. Pentru următoarea perioadă de programare financiară am uh, dezvoltat și am aprobat uh, planul nostru național de dezvoltare, l-am aprobat în Parlament, este un document de planificare legat, strâns legat de strategia UE 2020 și în acest plan Eh, există o viziune strategică bazată pe o analiză detaliată a nevoilor eh, majore, iar soluțiile, și vreau să subliniez acest lucru, eh, ar fi investiții în infrastructură gândite în perspectiva unor rezultate pe termen lung și a unei dezvoltări pe termen lung. Așadar, aș vrea să subliniez nevoia de a lua în considerare interesele și nevoile naționale ale statelor membre și sperăm să avem o cooperare cât mai bună cu Comisia Europeană în cadrul negocierilor privind acordul de parteneriat și să putem începe să folosim fondurile la timp. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune doamna Hubner. Ultimul vorbitor din Parlamentele Naționale este din Croația. În această sesiune, domnul Kovacnec, din Croația. Svima, E, u prvom redu želio sam se javiti za raspravu ponukom govorima gospodina Karoblisa i gospodina Hana. Svojim... Mulțumesc. Cred că antevorbitorii mei au uh, menționat deja liniile directoare ale politicii de coeziune, punând accentul pe dezvoltare și pe independența energetică a Uniunii Europene. Eu provin din cel mai tânăr uh, stat membru european și aș dori să subliniez și eu prioritățile mele care uh, reflectă prioritățile croate și care pot fi integrate în acest cadru general pe care l-au menționat antevorbitorii mei. Politica de coeziune, din punctul nostru de vedere, ar trebui să influențeze în mod primar dezvoltarea economică uh, din perspectiva ocupării. Așadar, ar trebui să se pună accentul pe proiecte care generează ocupare. În felul acesta, evităm exodul de creiere din țări precum Croația și, de asemenea, contribuim la dezvoltarea PIB-ului în aceste țări, lucru important atât pentru statele membre individuale cât și pentru Uniunea Europeană în ansamblu. Aceste proiecte fonduri structurale trebuie să se uh, concentreze și pe crearea de condiții pentru creștere economică care duce la crearea de noi locuri de muncă. Dacă vorbim însă despre independența energetică a Uniunii Europene, atunci cu toții suntem de acord uh, asupra cerințelor care există. Una dintre posibilități ar trebui să fie existența mai multor surse, mai ales în ceea ce privește gazul natural. Permiteți-mi să vă spun că Croația a lucrat la uh, construcția terminalului de gaz natural lichefiat uh, la Kirk, prin care ar putea să se asigure o alternativă eventuală, o sursă alternativă eventuală, o rută alternativă, atât pentru Croația cât și pentru Uniunea Europeană, ceea ce se potrivește în cadrul fondurilor pentru politica de coeziune. Vă mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Luhan, de la Parlamentul European, pe scurt. Äh, mulțumesc, profit de această ocazie, de faptul că domnul comisar este prezent aici și faptul că avem posibilitatea, pe care o apreciez, de a discuta cu reprezentanții Parlamentelor Naționale despre politica de coeziune. Observăm că uh, urmăm niște linii generale în acest context și am uh, auzit multe despre posibilele efecte și din perspectiva senatorilor și a deputaților din partea parlamentelor naționale și, din punctul meu de vedere, am auzit mult prea puțin despre cauze. De ce rata absorției este așa scăzută în anumite țări, de exemplu? Și voi prezenta ca exemplu țara mea de baștină, România, pentru că noi stăm destul de prost în această privință. Una dintre cauzele identificate este faptul că oamenii nu știu că au proiecte eligibile, că sunt eligibili pentru a accesa bani de la Uniunea Europeană prin diverse programe sau direct de la Bruxelles ceea ce înseamnă că procesul de informare este diferit de la o țară la alta. Eu însumi, în România, am uh, purtat o campanie, am desfășurat o campanie de informare în ultima vreme, în perioada 2007-2013, însă a fost doar o mică picătură pe o piatră fierbinte. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Comisia și uh, Parlamentele Naționale, respectiv Guvernele Naționale, trebuie să se implice mult mai mult în această privință pentru a îi informa pe oameni pe această cale și pentru a-i motiva să scrie proiecte. Din punctul meu de vedere, acesta este un pas pe care noi toți trebuie să îl considerăm o prioritate. Iar cel de-al doilea aspect pe care doresc să îl abordez se referă la achizițiile publice. Nu numai în România și în noile state membre reprezintă acestea o problemă. 43%, conform uh, ultimului studiu, al motivelor pentru care rata absorpției fondurilor europene este atât de scăzută în anumite țări, au cam o explicație aceste achiziții publice. Așadar, nu am reușit să trasăm niște linii fundamentale, niște linii unitare în toate statele membre cu privire la această absorpție a fondurilor europene, astfel încât să urmăm niște linii mai concrete, mai sigure și în ceea ce privește eficirea mai cheltuirea mai eficientă a banilor europeni, dar și în ceea ce privește eficiența efectelor cheltuirii banilor europeni. De aceea, cred că împreună ar trebui să discutăm despre aceste două priorități. Dumneavoastră ați menționat uh, condiționalitățile ex ante, dar ați rămas la un nivel general. Și de aceea întrebarea mea foarte concretă către dumneavoastră, domnule comisar, cum considerați că țările pot înregistra progrese în cele două direcții și ce indică Comisia, ce propune Comisia în acest sens? Doamna președinte, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului comisar Han și apoi uh, colegilor, raportorilor și celor doi ambasadori dacă doresc să intervină. Cu toții va trebui să fim cât se poate de succinți. Îmi cer scuze. Mulțumesc. În primul rând aș dori să vă amintesc că am uh, schimbat politica într-un uh, mod prin care, din perspectiva curentă, investițiile de infrastructură reprezintă esența politicii, dar acum este vorba despre uh, promovarea acestei politici și investițiile în infrastructură vor fi făcute în continuare dacă sunt necesare. Ne uităm la Letonia și a existat o discuție pe care am purtat-o de multe ori. Unul dintre motivele pentru uh, de migrația persoanelor este nivelul foarte scăzut al salariilor oamenilor care lucrează acolo. Uh, cetățenii letoni pot câștiga mai mult în străinătate. De aceea, dacă dorim să îi păstrăm acasă, trebuie să îmbunătățim situația economică pentru a-i ajuta pe cei de acasă să um, creeze noi locuri de muncă pentru a obține gradual un nivel de venituri mai mare, salarii mai mari. Iar dacă investim numai în infrastructură, nu abordăm niciodată această problemă. Așadar, trebuie să facem ambele lucruri, astfel încât uh, să se recupereze uh, ceea ce uh, este de recuperat acolo unde este necesar. În ceea ce privește colegii din Grecia sau alte țări care se află în situații de criză, suntem într-adevăr nerăbdători. Puteți să-i spuneți cum doriți, specializare inteligentă, clustere uh, inteligente. Însă este foarte important să știm în fiecare regiune care sunt șansele, oportunitățile de a extinde sfera de aplicare a activităților de business pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a le garanta pe cele existente. Pentru că despre asta este vorba, de a oferi oamenilor oportunitatea, perspective în regiunea în care s-au născut. Și știm că 80% din oameni ar dori să trăiască și pur și simplu să aibă o perspectivă și pentru ei și pentru copii și pentru nepoților în regiunea respectivă. Am fost întrebat și despre indicatori. Da, avem indicatori, am aplicat și vom avea și în continuare. Aceștia vor măsura în continuare acele elemente pe care le-ați menționat. Este vorba despre cel de-al treilea pilon al noilor politici uh, și acesta se referă la rezultate cuantificabile care să fie uh, realizate la sfârșitul perioadei, vor fi publicate astfel încât fiecare cetățean să poată urmări implementarea și modul în care funcționează lucrurile. Iar dacă nu funcționează, există ocazia de a uh, pune această problemă, de a se face presiune politică, astfel încât să fie introdus un alt element de transparență care să îmbunătățească odată în plus acceptanța politicii europene. Atunci când vorbim despre condiționalitatea ex ante, trebuie să nu confundăm diferite aspecte și să nu le amestecăm. Condiționalitatea macroeconomică și performanțele nu sunt o chestiune ce țin de uh, condiționalitatea ex ante. Atunci când vorbim despre condițiile și condiționalitățile macroeconomice, acestea au legătură cu performanța statelor membre în timpul uh, acestei perioade, iar rata de cofinanțare este între 50 și 95%, iar în Italia, în anumite regiuni, ea este de 50% și chiar mai mult. Iar dacă performanța macroeconomică a statului membru nu este într-o formă în care să poată să-și permită această cofinanțare, pentru ceva ce este cea mai ieftină ocazie de a implementa ceva, atunci trebuie să abordăm această chestiune pentru a schimba situația și a oferi statelor membre uh, și uh, beneficiarilor finali șansa de a folosi sumele de bani existente. De aceea trebuie să intervenim. Însă, așa cum s-a subliniat, de multe ori s-a discutat de și mai multe ori la Parlament și în alte uh, foruri, condiționalitatea macroeconomică este ultima, uh, ultimul instrument la care se apelează o soluție de ultim resort dacă alte măsuri uh, se dovedesc a fi uh, ineficiente. Nu începem cu condiționalitatea macroeconomică. Aceasta este aplicată ulterior în funcție de uh, factorii care există dacă uh, într-un stat nu sunt luate măsurile corespunzătoare astfel încât să se îmbunătățească situația per total. În ceea ce privește PIB-ul și alte cifre, așa cum s-a uh, întrebat de către doamna Denker din Danemarca, nimeni nu este bucuros că PIB-ul este singurul, uh, respectiv aproape singurul criteriu decisiv pentru calcularea ratei de alocare. Uh, Însă, până acum nu am putut cădea de acord între statele membre cu privire la elemente suplimentare, respectiv cifre suplimentare. Spre exemplu, dacă anumite state membre ar fi fost în favoarea considerării ratei mari a șomajului, alte țări, contribuabili neți, au spus că statele cu un șomaj mare nu ar trebui să fie recompensați primind o alocare suplimentară pentru că au acest șomaj ridicat. Așadar, în acest moment, singura cifră asupra care am putut cădea de acord cu toții a fost PIB-ul. Există o discuție în curs de desfășurare pe această temă, pentru că, cu siguranță, și noi dorim să ținem cont de alte cifre care să reflecte mai bine situația, mai cu exactitate, însă, în acest moment, folosim această perspectivă pentru a identifica căi și mijloace, astfel încât uh, cifre suplimentare să fie luate în considerare. Și un ultim aspect uh, care a fost menționat de colegul croat în final și mi oferă posibilitatea de a aborda și acest uh, subiect. Terminalele pentru gaz natural lichefiat. Există unul la Crook uh, și se dorește a se construi unul similar la Copa în Slovenia. Și de asemenea la Port Rest ar trebui să mai fie un uh, astfel de terminal pentru gaz lichefiat natural. După părerea mea, unul ar fi suficient. Trebuie să găsim posibilități și căi pentru a conveni unde să fie poziționat acest terminal pentru gaz natural lichefiat. Dacă vorbim de uh, subvenționare cu fonduri europene, pentru că pe noi ne interesează să avem, nu ne interesează să avem trei terminale diferite în, la o distanță de 100-150 de kilometri unul de altele, mai ales dacă acestea sunt construite cu bani europeni. Iar terminalul în sine nu este suficient. Trebuie să existe și conexiuni cu uh, restul teritoriului și trebuie văzut cine plătește pentru acestea, care sunt conexiunile și cine le realizează Deci iată că se nasc o serie de alte necesități care trebuie clarificate de asemenea, însă și ele fac parte din politica noastră și Croația, Slovenia și Italia ar putea să coordoneze între ele această chestiune și ar fi bine dacă ar fi posibil să nu fie necesar ca Comisia să arbitreze în această privință. Însă este important de abordat acest subiect, de găsit căi și mijloace pentru a rezolva această problemă. Încă o dată, vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră, pentru angajamentul și dedicația dumneavoastră și încă o dată vă rog și în contextul acordurilor de parteneriat. Acestea nu trebuie doar discutate, ci și adoptate de parlamentele naționale. Uh, aceasta este o idee interesantă, într-adevăr, și întotdeauna este loc de mai bine. Așadar, toată lumea poate să mai învețe ceva. Da, este un mesaj pe care îl voi prelua astăzi și îl voi duce acasă cu mine. Uh, până una am adoptat, uh, le-am adoptat și vom mai avea ocazia și pe viitor să facem acest lucru. Președinte, mulțumesc. Acum, domnul ambasador. uh, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. O observație foarte scurtă. Domnul Pirkel Huber a menționat uh, patria mea și sunt într totul de acord cu observația făcută de dânsul. A vorbit de rolul politicii de coeziune pentru IMM-uri și a vorbit despre o politică a coeziunii ca politică pe care o adoptă. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Thank you. So with this we finish this. Mulțumesc. Cu aceasta încheiem această primă sesiune. Vom uh, face o pauză de un minut pentru a putea uh, să facem schimb de locuri. Vă rog să nu părăsiți sala. Imediat începem cea de-a doua sesiune. Vă mulțumesc. I'm sorry, those of you who would like to... Îmi cer scuze, vă rog, cei care doresc să rămână și pentru uh, partea a doua reuniunii, vă rog, uh, pe aceea rog să ia loc. Acum va începe cea de-a doua parte a reuniunii, care se referă la provocările cu referire la um, implementarea strategiei și vă lua cuvântul uh, directorul uh, adjunct al uh, DG Regio, care este competent uh, pe acest domeniu și va lua cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitație și, de asemenea, vreau să-i salut pe reprezentanții Parlamentelor Naționale. Evident, s-au spus foarte multe în prima sesiune și nu voi repeta ce s-a spus. În primul rând vreau să spun că firește suntem recunoscători Parlamentului European și Consiliului pentru adoptarea bazei de reglementare. Este un pas important pentru că deschide drumul pentru finalizarea documentelor de programare cu statele membre. Și când spun finalizare, spun că acum trebuie să intensificăm activitatea bilaterală cu statele membre și regiunile și sunt foarte multe activități care ne așteaptă ca să fim siguri că se pregătesc documentele de programare și începe aplicarea acestor programe de fonduri structurale în statele membre și în regiuni. Scopul, obiectivul este să începem investițiile în 2014, așa încât avem nevoie de o cooperare intensă. Vreau să vă explic pe scurt unde ne aflăm. Regulamentele au fost adoptate și probabil vor fi uh, publicate înainte de Crăciun. Uh, Comisia se așteaptă însă că lucrul acesta s-ar putea să dureze. Acum un an și jumătate am propus statelor membre, tuturor statelor membre, să aibă o, abordare proactivă, să nu aștepte versiunea finală a regulamentului și să înceapă discutarea priorităților de, finan- de finanțare, fără să se mai gândească la banii disponibili. Să analizeze care sunt nevoile și provocările în statele membre și în regiuni, și să organizeze un dialog informal. Acum un an și jumătate, serviciile Comisiei a adoptat, au adoptat o abordare integrată și aveam, am pus atunci la dispoziție un document privind poziția comună a serviciilor Comisiei, l-am trimis statelor membre, le-am invitat să analizeze documentul și să ne transmită reacțiile lor. Ideea era să identificăm problemele de finanțare pentru perioada de programare 2014-2020. Majoritatea statelor membre au luat în serios acest dialog informal. Am avut reuniuni cu diverse autorități de gestionare, cu autorități care se ocupă la nivel național și regional de pregătirea perioadei de programare următoare. Am avut reuniuni cu fiecare stat membru și pot să spun că uh, am încredere că jumătate dintre statele membre vor reuși să ne pună în față acorduri de parteneriat mature și foarte bine puse la punct, poate imediat după publicarea regulamentelor și sperăm că acestea vor putea fi adoptate în primul trimestru din anul viitor. Totuși, vreau să vă reamintesc că fiecare stat membru trebuie să prezinte uh, un proiect matur și bine dezvoltat al acordului de parteneriat, ținând cont de cele spuse în prima sesiune de discuții, fiecare stat membru trebuie să aibă un asemenea acord de parteneriat și după aceea fiecare stat membru trebuie să prezinte cel puțin trei programe. Pentru că există în continuare programe specifice, iar pentru unele state membre care au ales să aibă programe regionale, uh, el trebuie să se pregătească și mai mult. E vorba de 28 de acorduri de parteneriat și peste 350 de programe, de fapt mai mult de 500 de programe dacă luăm împreună toate fondurile disponibile. E o activitate uriașă. Și trebuie să spunem foarte cinstit că ce e cel mai important este calitatea acestor documente avem posibilitatea ca aceste documente de programare să fie de înaltă calitate, să arate, să reflecte ce s-a spus în prima sesiune. Unde sunt provocările, după părerea noastră? În primul rând, baza strategică pentru investițiile viitoare. După cum s-a spus deja, încercăm să ne uh, dezlipim uh, de abordarea bazată pe rata de absorpție sau pe proiecte, vrem să investim în programe care chiar au un impact asupra creșterii și economice și asupra ocupării forței de muncă. Vrem să susținem reformele structurale, creșterea durabilității pe termen lung și creșterea economică. Vrem de asemenea ca statele membre să-și găsească singure avantajele competitiv de concurență și să le folosească și iată de ce am, uh, vorbim de aceste condiționalități exante. S-a spus de foarte multe ori acest lucru astăzi, să vreau să accentuez încă o dată. Condiționalitatea exante este o parte foarte importantă a programului pentru că sunt, e vorba de condiții, precondiții necesare care trebuie îndeplinite uh, pentru a putea avea rezultate în programele noastre. Condiționalitatea exante este definită sau sunt definite pe baza învățămintelor trase din uh, situația curentă. S-a vorbit despre condiționalități uh, orizontale, cum ar fi achizițiile sau transpoziția directivelor europene, care sunt foarte importante și trebuie să existe deja. Există însă și condiționalități exante specifice uh, pentru diverse domenii de politică, cum ar fi uh, strategiile inteligente de dezvoltare sau planurile generale pentru rețelele de transport ca să putem investi în aceste domenii. Dacă nu există așa ceva, atunci utilizarea banilor contribuabililor europeni, utilizare eficientă și eficace, va fi restrânsă și ne vom restrânge cheltuielile în acele domenii dacă nu se îndeplinesc aceste condiții. Prioritizarea și concentrarea trebuie de asemenea să acționeze. Am discutat cu fiecare stat membru, să ni se cere flexibilitate. Totuși, răspândirea fondurilor existente în toate domeniile existente este foarte importantă din punct de vedere politic, dar nu trebuie să fie o opțiune. Banii sunt limitați, resursele sunt limitate, deci trebuie să ne concentrăm iar în documentul de poziție al Comisiei, uh, punctul important sunt documentele cadru care trebuie avute în vedere pentru a ne asigura că se concentrează cum trebuie fondurile. Și nu în ultimul rând, vreau să mă refer la orientarea către rezultate. Este o modificare importantă în cadrul de reglementare. Toată logica intervenției se schimbă acum în primul rând, uh, vrem să vedem ce rezultate urmează să se atingă cu fondurile respective, apoi vrem indicatori foarte preciși, foarte ambicioși, foarte pragmatici, deci trebuie să cooperăm ca să putem să-i stabilim și această parte a programării în acest moment în 28 de state membre este unul din aspectele cele mai slabe trebuie să facem lucrurile cum trebuie înainte să începem să cheltuim bani. Și de aceea cadrul de performanță, cadrul de realizare și indicatorii de performanță trebuie să fie gata înainte de a porni la treabă. Fără acest lucru nu putem porni la treabă și nu putem pune în aplicare noile programe. Dar și acordurile de parteneriat care trebuie să fie imaginea acestui lucru. Obiectivul este să adoptăm uh, toate aceste documente de programare în uh, mandatul comisiei actuale și trebuie să coopereze cu noi statele membre și regiunile pentru a pune la dispoziție proiectele de documente ca să le putem analiza. Cred că parlamentele naționale pot să joace și trebuie să joace un rol foarte important în această perioadă cum spuneam, condiționalitățile exante impun uh, modificări legislative sau adaptări legislative care trebuie să fie puse în aplicare de parlamentele naționale, dar de asemenea discutarea priorităților uh, este importantă. În regulamentul nostru există inclusă ideea acordului de parteneriat și a chestiunilor legate de stabilirea priorităților pentru următoarea perioadă de finanțare. Și mai vreau să spun încă ceva astăzi. Și sunt, uh, că sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul doamnei Virginia Baltraitiene din Lituania. Doamnă președintă, stimați colegi, vreau să vă mulțumesc din suflet și doamne președinte de asemenea pentru că m-a invitat aici și tuturor pentru posibilitatea de a mă adresa Parlamentului European. Dialogul între Parlamentul European și Parlamentele Naționale este un exercițiu benefic ambelor părți pentru a pune în aplicare politica de coeziune. Mulțumesc Comisiei Regii și Comisiei Europene pentru nouă politică. Este o politică foarte ambițioasă care deschide șanse noi, promovează dezvoltarea, inovația și crearea de noi locuri de muncă. Președinția lituaniană uh, a fost uh, o mare problemă pentru noi toți, o, pro, o provocare pentru noi toți. Acum două zile uh, la, am fost gaza unui eveniment la Vilnius, reuniunea președinților comisiilor de mediu și a administrațiilor de stat și a locale cu titluri microstrategii region, macrostrategii regionale. mulțumesc doamnei Danuta Hubner și comisarului Johannes Kahn pentru prezentările importante făcute acolo. Tratatul de la Lisabona a stabilit terenul pentru participarea parlamentelor naționale și pentru cooperarea între instituțiile naționale între instituțiile europene. Rolul parlamentelor naționale a fost întărit, iar nou cadrul, noul cadru financiar multianual, parlamentele anuale trebuie să folosească posibilitățile pe care le au și să participăm activ în a ne asigura că toată Europa și țara noastră merge înainte. Parlamentele naționale pot să devină parteneri cheie ai Parlamentului European și ai altor instituții europene poate să dea formă politicii de coeziune și să participe la punerea ei în aplicare. De aceea trebuie să utilizăm toate consultările oficiale și neoficiale pe care le avem la dispoziție. Astăzi au loc discuții la diverse niveluri privind provocările din fața politicii de coeziune și vrem să atingem cele mai bune rezultate, să folosim eficient noul sprijin structural în perioada 2014-2020. Însă trebuie să tragem învățăminte din programarea, din perioada actuală de programare care se apropie de sfârșit. A măsura înseamnă a vedea ce înseamnă să lucrezi bine, care sunt dificultățile care trebuie depășite, ce greșeli s-au făcut și ce trebuie evitat în viitor. În Lituania avem un uh, sistem uh, care ne ajută să folosim responsabil finanțarea europeană. Parlamentul Lituaniei din, pe perioada 2007-2013 a adoptat o rezoluție privind principiile directoare ale Parlamentului și Guvernului privind punerea în aplicare a strategiei de susținere structurale pentru 2013-2014. Rezoluția stabilește principalele priorități strategice privind întărirea economiei uh, Lituaniei, mai ales în ceea ce privește competitivitatea economiei noastre. În fiecare an, guvernul prezintă un raport Parlamentului privind competitivitatea în economie. Acest raport uh, uh, ne, este însoțit de indicatori adică criteriile predeterminate pentru evaluarea eficienței economice. Uh, rezoluția aceasta îi ajută pe politicieni să elimine, să elimine monitorizarea la nivelul uh, aplicării acestor fonduri structurale uh, pentru că se afla sub control parlamentar. Iar acum parlamentarii lituanieni au posibilitatea să participe la reuniunile comisiilor speciale privind rapoartele acestea de punere în aplicare a fondurilor structurale europene. Am ascultat prezentarea acestor rapoarte și în felul acesta am văzut care este măsura uh, în care instituțiile de aplicare își fac datoria. Cred că trebuie să ne asigurăm că există un control parlamentar mai mare în acest domeniu și vreau să menționez câteva provocări. În primul rând, foarte adesea sunt competențe împărtășite între comisii, autorități publice, chestiuni economice, chestiuni publice lucru care împiedică monitorizarea corectă. Da, de multe ori lipsește și voința politică de a lua uh, decizii sau opinii divergențe când discutăm de chestiuni naționale și chestiuni europene. Procedurile politicii de coeziune sunt foarte complexe. Sunt o mulțime de instituții și birouri care au parte și există foarte multe informații care circulă și care trebuie schimbate. Mă bucur că acordăm foarte multă atenție beneficiilor create de proiectele acestea pentru societate în diversele comisii specializate ale Parlamentului. Însă sunt situații în care un proiect eligibil parte, pare nou și, inovativ, și inovator, dar nu reușește să rezolve nimic, nu reușește să aibă realizări. Iar în situația respectivă, la Parlament ar trebui invitați cei care au aprobat aplicarea proiectului respectiv. Nu nevo avem nevoie numai de indicatori fizici. Trebuie să evaluăm impactul asupra unei zone, asupra mediului social și economic din zona respectivă. Trebuie să fim conștienți de viziunea comunității, de evaluarea comunității, de tendințele de acolo. Cu noua politică de coeziune vom avea în vedere mai mult uh, obiectivele de calitate și monitorizarea lor. Trebuie să acordăm multă atenție evaluării efectului acestor, uh, acestui sprijin, uh, modul în care s-au aplicat programele și ce impact au ele asupra obiectivelor viitoarea politică de coeziune are toate instrumentele necesare, are indicatori bine, de, bine uh, prezentați pentru a putea disciplina aplicarea lor. Sunt foarte multe măsuri, dar ce contează este dacă s-au realizat indicatorii sau nu. Dacă există un sistem clar de indicatori, Parlamentul se poate implica mai ușor în monitorizare. Și vreau să dau câteva exemple. În primul rând, un sistem clar de monitorizare la nivel național este absolut necesar, stabilind răspunderi clare pentru instituții și proceduri clare. Procedurile trebuie simplificate, trebuie, avem nevoie de uh, mecanisme de punere în aplicare, trebuie să definim foarte clar competențele comisiilor parlamentare. Comisiile parlamentare trebuie să ia și el de asemenea, să ia parte în stabilirea priorităților de investiții. Avem nevoie și de control parlamentar. Controlul parlamentar trebuie să-și facă simțită prezența și în, în etapele interimare ale proiectului. Iar, uh, de asemenea, trebuie evaluat uh, beneficiul proiectului asupra societății. Trebuie să ne consultăm cu instituțiile europene, cu guvernele naționale, cu partenerii economici și sociali. Contează foarte mult și opinia cetățenilor Uh, parlamentarii reprezintă pe uh, oameni. Uh, ei au fost aleși de popor și știu care sunt interesele lor. Trebuie să ne asigurăm că finanțarea europeană reflectă nevoile popoarelor noastre. Iar acum încercăm să implicăm pe cei din diverse regiuni în punerea în aplicare a acestor planuri și avem de gând să îi implicăm și în procesul de control parlamentar nu trebuie să avem monitorizare numai pe baza unor indicatori fizici și statistici, ci și să avem și sondaje și analize care să facă acest lucru. Supravegherea parlamentară trebuie să fie făcută în așa fel încât să reflecte specificul unei țări și condițiile locale. Este important astăzi să facem schimb de bune practici, să organizăm conferințe, sesiuni, schimb de vederi, lucruri care au uh, un rol important iar implic, uh, aplicarea de succes a acestei politici depinde de voința noastră de a ne implica, de responsabilitatea parlamentelor naționale de a se implica. Vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați permis să vă împărtășesc părerile mele despre această chestiune și vă invit să discutăm această uh, problemă importantă și aștept să aud opiniile dumneavoastră despre această temă. Mulțumesc! Să discuțiile. Uh, Doamna președinte, mulțumesc. Ioannis din partea Parlamentului Elen. Ioannis Kefalogianis. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că, uh, pentru că ați uh, organizat această întâlnire și mă bucur să am ocazia să vorbesc despre rolul Parlamentului Elen în pregătirea noii politici de coeziune. Știm foarte bine care e situația gravă prin care trece economia elenă și astăzi, mai mult decât oricând, trebuie să uh, folosim politica de coeziune ca vector de reîntoarcere la creșterea economiei elene. Vreau să vă dau un singur exemplu. Venitul per capita în Grecia depășea, uh, era la 94% din media comunitară, și a ajuns undeva la 68 uh, aproximativ. Deci o cădere constantă în ultimul deceniu. Parlamentul a jucat un rol foarte important în negocierea noilor reguli privind noilor regulament, noului regulament pentru politica de coeziune 2014-2020. După mai bine de un an de negocieri, acum știm care sunt uh, sumele care vor veni spre țările membre resursele europene sunt extrem de importante pentru Grecia, pentru că sunt uh, singurele care mai sunt disponibile ca să avem investiții publice, cel puțin pe termen scurt. Așadar, va trebui să stabilim o ierarhie a priorităților și un calendar foarte precis. Fondurile structurale uh, pentru 2014-2020 constituie o adevărată șansă dacă vrem să rezolvăm diversele probleme cu care ne confruntăm și dacă vrem să punem în aplicare un nou cadru care să permită țării noastre să folosească toate calitățile sale și toate posibilitățile sale. Pentru perioada 2014-2020 trebuie să ne asigurăm că o mare parte a resurselor noastre joacă rol de catalizator pentru a impulsiona uh, investițiile pentru următorul deceniu. Dacă vom reuși acest lucru, atunci vom fi garantat condițiile de bază pentru a avea un climat favorabil întreprinderilor și care să le permită acestora să privească spre exterior și să aibă un adevărat spirit antreprenorial cu inovație și cu adevărată valoare adăugată. Aceste măsuri, aceste reforme care trebuie efectuate în cadrul perioadei 2014-2020 vizează uh, uh, lupta împotriva șomajului, crearea de locuri de muncă, uh, creșterea uh, PIB-ului per capita, restabilirea competitivității, uh, restabilirea balanței comerciale și reducerea inegalităților de tot felul care uh, există, dar și modernizarea uh, statului și implementarea de reforme în toate uh, sectoarele. Domnilor și domnilor, pentru a realiza această viziune a țării noastre am stabilit cinci mari priorități de finanțare care corespund cu cele din documentele Comisiei. Ne vom concentra pe anumite obiective bine alese, anumite priorități. Concret, mai întâi, întărirea competitivității și a deschiderii întreprinderilor, mai ales IMM-urilor, uh, și trecerea la, la o mai uh, bună cultură de afaceri. Uh, doamna președinte întrerupe vorbitorul și îl roagă să vorbească un pic mai lent pentru că citește foarte rapid și interpreții nu reușesc să-l uh, urmărească. Și asta e valabil pentru toți intervenienții, nu vorbiți prea rapid. Așadar, Trebuie să avem priorități uh, reale, veritabile și acestea sunt uh, printre cele mai importante pentru că vor permite introducerea un nou model de dezvoltare sectoarele cele mai uh, competitive și cele mai orientate spre exterior, cum ar fi turismul, agricultura, serviciile pentru întreprinderi, pentru companii, vor juca un rol important în repartiția investițiilor. Apoi, vrem să exploatăm mai bine capitalul uman și vrem să avem o politică socială energică și activă. Iată, o altă prioritate absolută începește finanțarea, uh, mai ales că astfel putem să facem față consecințelor cele mai grave ale crizei, cum ar fi șomajul și sărăcia, folosim politici bine țintite, încercăm să rezolvăm problemele structurale ale pieței muncii. Din cauza dimensiunilor îngrozitoare pe care le ating șomajul, mai ales în rândul tinerilor, prioritatea absolută este uh, Uh, orice măsură care poate permite inserția pe piața muncii a tinerilor și a șomerilor de lungă durată. Pe termen mai lung, în cadrul politicilor, măsurilor uh, uh, pentru piața muncii, am putea regăsi creșterea economică și, de asemenea, înțelegem că este necesar să îmbunătățim eficacitatea sistemului educativ din Grecia, educațional din Grecia, să avem o legătură mai bună între sistemul educațional și nevoile pieței muncii, pentru că trebuie să contribuim la crearea de locuri de muncă și să promovăm o incluziune, uh, o implicare activă pe piața muncii. Al treilea obiectiv, protecția mediului și trecerea la o economie care respectă mediul. O utilizare eficace a resurselor și o reducere a emisiilor de dioxid de carbon, protejând uh, mediul natural, dar și moștenirea culturală și resursele uh, naturale și uh, istorice, dar și protejând sănătatea publică. Trebuie să promovăm energiile regenerabile, să încurajăm eficacitatea energetică. Acestea sunt priorități absolute. Protecția mediului, protecția moștenirii culturale, de asemenea, reprezintă domenii importante în care întreprinderile noastre pot juca un rol major. Apoi, trebuie să dezvoltăm, să modernizăm, să completăm infrastructurile noastre. Asta este absolut necesar dezvoltării economice și sociale a țării. Obiectivul central al sectorului transportului pentru următoarea perioadă de programare este crearea unui sistem național de transport și promovarea uh, transporturilor, modurilor de transport combinate. Și uh, drept prioritate imediată uh, reținem și transporturile urbane durabile, sustenabile, ecologice. Trebuie să facem așadar din protecția mediului o altă prioritate. În ce privește infrastructurile energetice, dorim să exploatăm resursele de hidrocarburi. Aceasta este o prioritate să ne reducem uh, uh, dependența de uh, resursele importate. Asta înseamnă că trebuie să ne și modernizăm rețelele de transport, să modernizăm rețelele electrice și de gaz și să implementăm un sistem ingenios de distribuire a energiei pentru a întări competitivitatea pe piață, pentru a îmbunătăți și a îmbogăți serviciile către consumatori și pentru a utiliza mai bine resursele energetice locale. Acestea sunt alte priorități pentru acest sector. Și, în fine, o altă prioritate de finanțare pentru Parlamentul nostru în cadrul uh, perioadei de programare 2014-2020 este îmbunătățirea capacității instituționale, eficacitatea administrației locale și regionale toate intervențiile uh, care s-au referit la programul uh, care se referă la programul de ajutor sunt considerate indispensabile pentru că vrem să creăm un mediu cât mai favorabil uh, întreprinderilor și vrem de asemenea să avem o legătură mai bună între întreprinderi și programele care se implementează la nivel local și național. Doamnelor și domnilor, ce este esențial pentru ce este uh, esențial ca să reușim să și realizăm uh, prioritățile pe care vi le-am prezentat, uh, e bine este cooperarea între toți actorii și operatorii și existența unei viziuni comune. Dacă vom continua să acționăm cu toții într-o perspectivă strict națională, vom pierde valoarea adăugată care uh, e dată de coeziunea politică a Uniunii Europene. Așadar, trebuie să găsim sinergii la nivel european, să ne concentrăm pe noile motoare ale creșterii care ne vor permite să creăm uh, locuri de muncă de durată și inovare și cercetare. Politica de coeziune este principala sursă de investiții publice europene pentru aceste obiective și vreau de asemenea să vă reamintesc că nu mai putem ignora nivelul macroregional, pentru că o strategie macroregională ar permite, fără îndoială, să luptăm împotriva problemelor sociale și economice din regiuni vaste ale Uniunii Europene și ne-ar permite să întărim cooperarea între state și, de asemenea, să ajungem la o anumită coeziune economică și socială durabilă, dar și o coeziune teritorială. Așadar, Uh, ne bucurăm pentru decizia Comisiei Economice și Monetare de a uh, redacta un uh, aviz din propria inițiativă privind strategia macro-regională a Uniunii Europene cu scopul de a crește coeziunea în zona Mediteranei. Dincolo de toate acordurile care se pot semna între state, până la urmă coeziunea acțiunilor europene depinde de coeziunea și cooperarea uh, dintre acțiunile cetățenilor europeni. Parlamentul a contribuit nu doar la crearea acestei realități, dar și la protejarea europenilor grație mecanismelor Uniunii și grație inițiativelor sale. Și cred că dacă vrem să îmbunătățim societatea și cooperarea între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, parlamentele naționale vor putea să promoveze chestiunile care le interesează, dar în același timp Parlamentul European va cunoaște mai bine provocările care stau în fața regiunilor europene și asta ne va permite să aducem mai multe suplețe în gestiunea crizelor europene și să le rezolvăm mai rapid. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum dau cuvântul aș zice, membrului permanent uh, al acestor ședințe, reprezentantul statului Saxonia-Anhalt, dar în același timp și Bundestratul german, Rainer Robra, ai cuvântul. Uh, în germană nu se poate vorbi încet, nu? Deci o să vorbești destul de lent ca interpreții să poată să interpreteze. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor. în Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene Structuri, fondurile structurale și investiționale au niște scopuri bine definite. Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale. În cadrul acestor obiective, fondurile joacă un rol important în sprijinirea măsurilor de implementare a strategiei Europa 2020 în statele membre, în țările și regiunile corespunzătoare. Măsurile sunt obiect al uh, programelor de reformă naționale și al uh, recomandărilor uh, specifice țărilor făcute de către Comisia Europeană. Fondurile de investiții și fondurile structurale europene nu sunt un buget uh, din care uh, la care se poate apela um, oricând și oricum. Acestea trebuie folosite într-un mod specific pentru atingerea obiectivelor uh, strategiei Europa 2020. Cu cât ne preocupăm mai intens uh, în noua perioadă de programare, cu acordurile de parteneriat și cu programele operaționale, cu atât mai mult simțim uh, câmpul de tensiune care s-a creat, simțim obiectivele către care tindem și, uh, de asemenea, ne uh, situăm în contextul acestor obiective regionale. E bine, trebuie să vedem cum putem să folosim acest domeniu astfel încât el să nu ducă la contradicții și Europa 2020 și strategia conexă să ducă la uh, atingerea obiectivelor stabilite. Foarte importantă este respectarea acestei dimensiuni de uh, coeziune teritorială. Ea trebuie definită clar, în primul rând, pentru a nu vorbi în paralel. Prin aceasta înțeleg un concept tridimensional, un concept tridimensional care să fie luat în considerare în exercitarea competențelor de fiecare nivel, nivelul european, național, regional și local. Prima dimensiune, acest echilibru teritorial se referă la echilibrarea uh, regiunilor din punct de vedere social și economic prin promovarea structurală și prin dezvoltarea eh, potențialului de dezvoltare de la nivel regional. Cea de-a doua dimensiune integrarea teritorială angajează actorii politici din Europa la un nivel orizontal, precum și la un nivel vertical, cu privire la exercitarea competențelor lor. Iar cea de-a treia dimensiune, uh, guvernanța teritorială, se referă la o interconectare a nivelurilor uh, orizontale, verticale și, de asemenea, um, a actorilor de la nivel public, privat și ai societății civile. Strategia Europa 2020 este foarte importantă, se referă la programele de reformă și oferă un instrument pentru atingerea obiectivelor europene, precum și pentru uh, plasarea lor într-un context uh, național, local și regional. Pe lângă orientarea comună, trebuie să se țină cont de uh, indicațiile europene, însă există spațiu de manevră pentru soluții flexibile, inteligente și inovatoare pentru problemele identificate la fața locului. În funcție de situația problematică, țările și regiunile trebuie să abordeze obiectivele strategiei Europa 2020 în mod diferit. Statele membre în sine consideră acest proces uh, unul important și acesta trebuie concretizat prin programele de reformă naționale. El este structurat în funcție de recomandările făcute de la nivel european. Pentru uh, regiuni, documentele de planificare a programelor, acordurile de parteneriat și programele operaționale reprezintă pârghia centrală pentru a um, implementa prevederile strategiei Europa 2020. Strategia Europa 2020, în ciuda faptului că nu ține cont de diferențierile regionale, trebuie să uh, fie implementată peste tot în Europa. Acest lucru înseamnă că fiecare regiune în parte, în funcție de caracteristicile regionale, trebuie să contribuie în mod diferit la atingerea obiectivelor strategiei. Există diferite motive pentru care obiectivele naționale nu pot fi transferate asupra tuturor regiunilor. Diferența de la starea de fapt către obiectivul național poate să fie mult prea mare în anumite regiuni. Sau în funcție de condițiile specifice se poate ca uh, anumite obiective să fie nerealiste. Nu se poate ca toate regiunile să poată atinge toate obiectivele. În fine, există și potențiale diferite pentru diferitele regiuni deci acestea nu pot contribui în același fel și în aceeași măsură la atingerea unui obiectiv. Așadar, în contextul coeziunii teritoriale, trebuie să uh, ne asigurăm că se pot obține aceste obiective regionale, dar uh, trebuie să țină cont de faptul că regiunile mai slabe, mai puțin dezvoltate, nu trebuie să regreseze. Pe de altă parte, uh, regiunile mai bine dezvoltate trebuie și ele să își atingă obiectivele, astfel încât, per total, la nivel global, Europa să atingă obiectivele de dezvoltare. Nu trebuie să se ajungă la o polarizare teritorială în contextul strategiei Europa 2020, aspect care a mai fost abordat în cursul reuniunii de astăzi. În procesul de programare trebuie să existe scenarii adaptate regional, iar acestea trebuie să țină cont de uh, cerințele de la fața locului pe care să le armonizeze cu obiectivele strategiei Europa 2020. Ne gândim la trei scenarii posibile. Primul se bazează pe ideea că cele mai puternice regiuni uh, sunt mai degrabă uh, susceptibile de a își intensifica eforturile și de a-și îmbunătăți poziția. În acest sens, regiunile mai bine dezvoltate devin o locomotivă pentru realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020, iar semnificația lor este cu atât mai mare. Acest scenariu ar putea însă să mărească și mai mult disparitățile existente. Cel de-al doilea scenariu se bazează pe acceptarea faptului că regiunile mai puțin dezvoltate ar putea să contribuie în aceeași măsură ca și cele mai bine dezvoltate. În felul acesta nu uh, s-ar mai putea vorbi despre disparități teritoriale, aceste diferențe ar rămâne constante. Cel de-al treilea scenariu este modelul contrar primului scenariu, pornește de la premiza că regiunile mai bine dezvoltate uh, nu vor uh, continua să-și îmbunătățească randamentul și performanța. În cazul acestui scenariu, uh, potențialul cel mai mare se află de partea regiunilor mai puțin dezvoltate, care recuperează diferența față de cele mai bine dezvoltate și reușesc până anul 2020 să atingă toate obiectivele pe care și le-au propus. Prin acest scenariu, disparitățile teritoriale sunt reduse foarte puternic, iar obiectivele Europa 2020 și cele de coeziune sunt foarte apropiate unele de celelalte. În fine, niciunul dintre aceste scenarii nu este valabil pentru toate domeniile politice și nu poate fi aplicat în aceeași măsură. De aceea, fiecare regiune trebuie și poate să uh, implementeze în mod specific și să ducă la atingerea strategiei 2020 uh, în felul său. Procesul de programare în desfășurare este foarte important, dar și el trebuie să țină cont de specificitățile uh, fiecarei regiuni pentru ca aceasta să se poată dezvolta pe drumul care i-a fost menit pentru a consolida politica de coeziune, trebuie să se țină cont de flexibilitate în implementarea noului regulament. Este foarte important că, ca Europa 2020 să țină cont de strategii uh, specifice în funcție de sector, acestea trebuie coordonate. De asemenea, efectul teritorial trebuie optimizat, iar uh, succesul acestor strategii trebuie uh, asigurat prin evitarea efectelor negative. La așa ceva nu poate să ducă decât o dezvoltare teritorială integrată. Trebuie să existe un echilibru optim între durabilitate, durabilitate competitivitate și coeziune socială. În procesul uh, actual de programare, această abordare nu poate porni de la o centralizare a uh, regulilor și de la o orientare unilaterală a politicii de coeziune. Vă prezint câteva exemple în acest sens. Noile reguli privind fondurile vorbesc despre o concentrare mare pentru a spori uh, efectul de pârghie al mijloacelor folosite. Mă întreb însă dacă are sens ca pentru anumite regiuni concentrarea obiectivelor tematice să fie uh, limitată de la bun început la 3 dacă uh, regulamentul vorbește despre patru obiective tematice. De asemenea, trebuie să uh, ne gândim la masa critică și să vedem cum trebuie aceasta abordată atâta când se vorbește despre efectul mijloacelor utilizate. De multe ori uh, se ajunge la afirmația că mult ajută mult, însă această afirmație nu este întotdeauna cea mai potrivită. Planificarea și programarea joacă un rol important, dar trebuie să o privim ca pe o rețetă pentru o specialitate prăjitura din meniul despre care s-a vorbit astăzi uh, este compusă din 80% din trei ingrediente, precum făină, unt și zahăr, dar fără acele ingrediente, cum ar fi condimentele, care în sine, individual, nu sunt foarte importante, uh, gustul ar fi fad. Același lucru este valabil și pentru Uniunea Europeană. Tocmai aceste mici ingrediente au, pârghia, au efectul de pârghie cel mai puternic. În acest sens, dacă există un anumit grad de concentrare de 80%, oare are sens ca pentru restul de 20% să se facă indicații restrictive, astfel încât mijloacele financiare uh, să fie limitate și în ceea ce privește schimbul de experiență la nivel european? Pentru că, până la urmă, analiza socioeconomică prezintă aici un uh, punct de slăbiciune. Mă întreb de asemenea dacă dimensiunea teritorială a intervenției de politică de coeziune uh, este suficientă, mai ales în contextul uh, recomandărilor Comisiei Europene. Trebuie să țină cont de diversele, diferi, de diversele diferențe între nivelurile regionale. Pentru că politica de coeziune uh, este un punct bun de plecare uh, um, când vorbim despre potențialul endogen de dezvoltare a regiunilor. Și uh, în contextul programelor operaționale trebuie să se țină cont de fiecare regiune în parte. Din punctul meu de vedere, legătura strategie Europa 2020 cu programele politicii de coeziune uh, este foarte importantă. Efectul teritorial, de politică teritorială, uh, de asemenea poate fi influențat din această direcție. Din perspectiva noi politici de coeziune, trebuie să există niște consecințe care să ducă la un echilibru teritorial. Însă, aici este nevoie de soluții adaptate, flexibile și mai puține reguli centraliste actorii răspunzători pentru noua politică de coeziune trebuie să acționeze în comun sectorial și uh, suprasectorial și trebuie să-și asume răspunderea. Este nevoie despre o, de o relație de încredere reciprocă și de niște mecanisme uh, bine definite. În fine, această guvernanță teritorială ne angajează la o uh, relație strânsă între actorii publici, privați și ai societății civile. În acest sens, schimbul de experiență și crearea de rețele între uh, regiuni și uh, transnaționale este foarte importantă pentru a se găsi soluții în întreaga Europa. Ținând cont de uh, evaluarea intermediară a strategiei Europa 2020, este necesar ca abordarea teritorială deci, această place-based approach să fie consolidată în mod uh, consecvent. Sunt bucuros că regii se angajează puternic în ceea ce privește noua orientare a strategiei Europa 2020. Doamnelor și domnilor, politica în secolul 21 trebuie să fie purtată în condiții de uh, interconectare tot mai mare și în condițiile unor relații tot mai strânse. Iar ce trebuie să ducă la mai multă cooperare, la creștere durabilă și la o calitate sporită pentru toți oamenii. Uh, pentru aceasta avem nevoie de un nou echilibru între coordonare centrală și descentralizare, între elementul global și cel local, între uh, dreptul la codecizie al cetățenilor și expertiza oamenilor de specialitate. De aceasta avem nevoie pentru a consolida dimensiunea teritorială în contextul noii politici de coeziune. Vă mulțumesc pentru atenție! Denis. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la reprezentantul Parlamentului danez, doamna Denker. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Am vorbit foarte mult de sustenabilitate astăzi și dacă ar fi să, dacă vrem să schimbăm o comunitate locală vulnerabilă, să o facem mai sustenabilă, primul lucru pe care vrem să-l facem este să înțelegem ce, cum înțeleg consumatorii sustenabilitatea și aș vrea să vă împărtășesc viziunea consumatorilor daneză asupra sustenabilității. Să facem lumea un loc mai bun, dragoste, pace, înțelegere, toate aceste lucruri nu prea funcționează pentru consumatorii danezi. Cei uh, îngrijorează pe consumatorii danezi, uh, păi îngrijorează situația familiei lor, locul în care lucrează și comunitatea în care trăiesc ei își fac griji în legătură cu mediul lor imediat. Deci dacă vrem să schimbăm ceva în legătură cu sustenabilitatea, trebuie să gândim la nivel local, nu global. Pe de altă parte, uh, consumatorii adoră schimbările locale și vor să participe la ele dacă acesta păstrează locuri de muncă în comunitatea lor imediată și, de asemenea, le plac aspectele sociale. Le place să fie parte dintr-un tot mai mare dacă e un lucru pe care îl pot face împreună, dacă, pot, dacă e ceva care ne poate aduce pe toți la altă ca familie, prieteni, vecini, atunci ne implicăm și ne place să economisim bani. Nu... Danezii uh, acceptă riscuri, dar unele mici și nu prea multe. Și, nu în ultimul rând, consumatorii vor să știe uh, întotdeauna aș pune întrebarea ce avantaj e aici pentru mine, ce câștig eu, ce beneficiez eu din, ce beneficiu am eu uh, din asta. Deci le plac schimbările, dar nu foarte mari, îi interesează familia și comunitatea imediată, le place că fac parte dintr-un uh, tot mai mare, nu vor să riște prea mult și nu vor să plătească prea mult. Atunci, cum folosim aceste informații ca să facem investiții stabile și productive în Danemarca. Despre asta vă voi vorbi. Noi avem o insulă superbă în, uh, în Danemarca, Samfel se numește, are mai puțin de 4.000 de locuitori și are toate problemele pe care le au uh, zonele rurale, pentru că am discutat asta despre exodul tinerilor, pierderea de locuri de muncă și mai departe și pentru în 2012 și-au stabilit un obiectiv. Uh, în următorii 10 ani, deci într-o perioadă de 10 ani, această insulă trebuie să folosească numai energie regenerabilă, 100%. Și, de fapt, au reușit deja să facă acest lucru. Cum face o comunitate locală de 4.000 de oameni să evolueze în aceeași direcție din punct de vedere al sustenabilității? Păi implicându-i, dar nu în sensul pe care îl dăm de obicei uh, atunci când noi politicienii spunem i-am implicat pe cetățeni, în sensul că venim și zicem ăsta e planul, credeți că e minunat, îl vreți sau nu? Nu, nu așa s-a făcut. De data aceasta s-a făcut prin uh, folosirea și respectarea opiniilor populației locale. Am spus, vrem uh, uh energie regenerabilă 100%. Ce credeți că ar trebui să facem? Și Uh, unul a spus, uh, eu să produc biogaz uh, din paie, un alt fermier a spus, eu voi crea o centrală de încălzire pentru întreaga insulă și așa mai departe. Și toți au simțit că schimbarea e posibilă pentru că Asta a avut un efect și asupra situațiilor financiare. Au văzut cum uh, pot economisi bani. Acum îi uh, cumpără bani de la alți fermieri, deci banii rămân în comunitate și paiele acestea sunt folosite pentru creare de energie. Așadar, oamenii au fost implicați, au, a trebuit să plătească ceva, i-a costat ceva, dar au câștigat mai mult decât au plătit și asta le-a crescut motivația și a făcut să vrea să muncească și mai uh, îndrăjit. Și sigur, toți au spus care e avantajul pentru noi. Uh, un fermier a considerat că e de bună să transforme paiele în energie, uh, un altul, un uh, proprietar de hotel a considerat că poate să construiască, să investească acolo pentru că oamenii vor vrea să vină și să vadă cum s-a făcut acest proiect. Deci s-au creat niște locuri de muncă pe o insulă care suferea de pe urma exodului populației. Și în felul acesta, uh, acest proiect a devenit ce în ce mai mare și s-a extins. Energia regenerabilă a fost proiectul uh, inițial și am menționat și turbina uh, de, eole, bazată pe eoliană. Știți ce se întâmplă când vrei să ridici o eoliană? Oamenii care locuiesc în jur spun, a, e înaltă și e urâtă și se și aude. 24 de ori în 24 face zgomot. Dar dacă tu ești proprietarul, dacă ești proprietarul turbinei eolienei și dacă știi că generează energie regenerabilă 100% pentru propria ta casă, parcă te uiți altfel la ea. Zici, a, e eoliana mea. Arată mult mai frumos dacă tu ești proprietarul eolienei și toate eolienele de pe această insulă sunt frumoase pentru că sunt proprietatea localnicilor. Sunt oameni de afaceri locali, municipalitatea sunt proprietari și acum uh, oamenii și-au stabilit un nou uh, scop. Până în 2030 vor să nu mai folosească niciun fel de combustibil fosil deloc și cred că de, o să reușească pentru că deja două treimi din mașinile municipalității sunt electrice uh, cu panouri solare. Adică, alimentate de la panouri solare. Și înainte era, insula aceasta avea reputație de loc închis și pro, cu probleme în legătură cu forța de muncă, dar acum lucrurile s-au schimbat și uh, asta înseamnă sustenabilitatea până la urmă să folosești și baza pe care o ai mai degrabă decât să importi totul. Știu că e periculos să spun acest lucru într-o lume uh, globalizată, unde modelele de consum depind de uh, oportunități din întreaga lume și de schimburi, dar uh, trebuie să folosim și oportunitățile locale pentru că avem nevoie ca banii să stea, să rămână la nivel local și avem nevoie să implicăm pe toată lumea, în special clasa de mijloc și uh, lucrătorii, muncitorii și toți uh, au motive pentru care să fie mândri și noi politicienii ar trebui să găsim aceste motive și să le dezvoltăm. Ce putem face? Păi, în primul rând, de ce să nu fim mai puțin birocratici atunci când uh, scriem regulile? Să ne gândim la uh, grupul țintă pentru care stabilim uh, regulile și când vorbim despre politica de dezvoltare rurală, vorbim uh, despre niște formulare pe care oamenii trebuie să le completeze uh, când vor fonduri, finanțare. Nu știu care e situația în țara noastră, dar în Danemarca, oamenii care trăiesc în uh, zonele rurale nu au același nivel de educație ca și cei din orașe și sigur că uh, multe lucruri se fac cu ajutor voluntar și dacă le dai să completeze nu știu câte pagine de formulare, uh, sugrume orice inițiativă. Deci trebuie să adaptăm legislația la grupurile ținte. De asemenea, așa cum am spus mai devreme, suntem un grup de state membre foarte diferite și foarte bine că așa, dar asta înseamnă că trebuie să și înțelegem că e greu să creăm niște reguli care să se aplice în mod uniform și universal tuturor. Uh, și dacă ne uităm doar la uh, factorul PIB, o să avem o problemă dacă credem că asta e modalitatea pe care trebuie să facem lucrurile. Când mă uit la uh, zonele slab populate și întreb oamenii uh, ce aveți nevoie, ei ne spun uh, nu avem nevoie de nimeni să ne trimită foarte mulți bani, Suntem, avem mândria noastră și vrem să ne rezolvăm problemele singure. Ce nu trebuie să faceți, nu ne creați bariere. Dacă trebuie să faceți ceva pentru noi, nu ne puneți piedici, nu ne creați bariere. Și asta trebuie să nu uităm noi ca politicieni, să uh, Uh, reușim să avem un echilibru corect. Sigur că ne trebuie o procedură corectă, dar să nu fie atât de birocratică încât să strangulăm orice inițiativă care ar ajuta o comunitate locală. Mulțumesc. Doamna Hubner, mulțumesc foarte mult și aș vrea să vă informez că avem șapte vorbitori, trei din Parlamentele Naționale și patru de la Parlamentul European. O să încep cu Nikos uh, Crizohelos, care a cerut uh, cuvântul de la prima sesiune. Deci, să vei fi primul care ia cuvântul. Thanks a lot. I will speak in Greek. Σημαντική um, αυτή η συνεργασία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου. Mulțumesc, voi vorbi în greacă. Această colaborare între Parlamentul European și Parlamentele Naționale, respectiv între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, este foarte importantă. Pentru că reprezintă o posibilitate a unui schimb de opinii, dar există și posibilitatea unei colaborări care depășește acest cadru. Există multe politici care sunt uh, purtate în prezent de către guverne și sunt indicate de către acestea. Însă, societatea din țările noastre consideră aceste politici ca fiind politici europene. Și doresc să vă întreb și pe dumneavoastră. Noi, ca Parlament European, am încercat să inițiem un dialog cu privire la următoarea perioadă de programare între guverne, societatea civilă și regiuni pentru a putea consolida diferitele relații. Guvernele reacționează adesea foarte puternic atunci când vine vorba despre acestea relații între cele trei niveluri. Guverne, regiuni și societate civilă. Ceea ce înseamnă că există și angajamente suplimentare care decurg din uh, tratate și acorduri. Aceasta este partea formală a unui a unei astfel de convenții. Însă noi ne dorim și o colaborare între parlamentele naționale și Parlamentul European, pentru că în fiecare țară există relații parteneriale între societatea civilă, regiuni și stat. Și, într-adevăr, acestea trebuie să existe, pentru ca la 1 ianuarie 2014 toate țările să aibă programe de o calitate mare, astfel încât aceste acorduri de parteneriat să poată fi semnate. Însă, numai puțini știu cât de dificil este să implementeze acest model participativ. În al doilea rând, în ceea ce privește condiționalitatea macroeconomică. Este important să reținem faptul că există anumite condiții. Una dintre condiții este ca guvernul să stabilească niște condiții, să îndeplinească niște condiții financiare și bugetare și de acestea depinde programul. Până acum nu a existat niciun fel de reacție din partea parlamentelor și guvernele au uh, stabilit această condiționalitate ca parte a regulamentului cu privire la fonduri. Așadar, pe viitor, condiționalitatea macroeconomică va deveni efectivă. Parlamentul European însă nu a votat niciodată cu privire la acest principiu în plen. Și eu uh, mă așteptam ca parlamentele naționale și guvernele să preia această obligație. Toți cei care au luat cuvântul în această după amiază s-au referit la condiționalitatea macroeconomică. Și toți au spus că pentru cele 28 de țări ar putea să fie un lucru devastator, dar nimeni nu a reacționat. Poate și asta ar trebui analizat. În al treilea rând, bugetul. Parlamentul European, Comisia noastră și alte comisii în plen au de discutat cu privire la bugetul european, dar nu despre 28 de bugete naționale. Și este important uh, să discutăm împreună despre aceste lucruri, pentru că nu este același lucru dacă vorbești despre 28 de bugete diferite sau dacă uh, ținem cont de uh, necesarul nostru, um, dacă am ținut cont de inovație, de uh, locurile de muncă necesare pe viitor, de chestiuni care vizează coeziunea socială, de uh, protecția anumitor grupuri uh, de populație. Așadar, trebuie să vedem uh, cum reacționăm uh, la nivel european și care sunt obiectivele europene pe care trebuie să le atingem. Și în acest sens este necesar un dialog ceva mai intens. Și acum ajung la un subiect foarte important. Cred că cele mai puține parlamente știu faptul că Parlamentul European uh, a exprimat adesea critică cu privire la comportamentul troicii și la metoda aplicată de troica. Troica este un fel de hocai care ia decizii fără ca propunerile să fie adoptate în prealabil de către Parlament. Deci, uh, decizii importante ale Parlamentului European au fost uh, adoptate, au fost adoptate rezoluții și toate acestea au dus la faptul că acum și Troica trebuie să își justifice deciziile. Însă cred că acest lucru este foarte important și este important de asemenea și pentru parlamentele naționale. De asemenea, important este că atunci când o politică nu atinge obiectivele macroeconomice, e bine, această politică să fie corectată. Și, de asemenea, este important să existe un dialog. Un dialog nu numai cu guvernul statului membru, ci și cu societatea civilă. Și, mai întâi, uh, politica financiară nu trebuie să prejudicieze uh, sănătatea sau educația, ci trebuie să aibă loc un dialog uh, social nu știu cât de multe parlamente cunosc acest lucru. Aici există o decizie, o hotărâre, nu știu dacă există o cooperare suficientă între Parlamentele Naționale și Parlamentul European cu privire la acest punct foarte important, care va fi foarte important și în contextul alegerilor europene. Deci Parlamentul European, în diferitele comisii, a început să discute pe marginea acestor subiecte foarte importante pentru a vedea cum trebuie evaluată politica uh, troicii, de exemplu. Și în aprilie, toate aceste lucruri vor fi explicate odată în plus de către președinții diferitelor grupuri politice. Aici nu este vorba despre o luptă, ci este vorba despre o discuție aprofundată, pentru că trebuie să evităm crize, crizele pe viitor sau să reușim să le gestionăm mai bine decât în prezent. Președinta, mulțumesc. Spania are acum cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Comisia aceasta este o comisie globală și trebuie să spun că ceea ce încercăm noi să facem aici, apropo de coerența ultri, ultraperiferică și coeren, coerența ultraperiferică, vedem uh, că păreți foarte implicați, dar n-am primit niciun răspuns la întrebarea pe care am pus-o anterior. Ne bucurăm că există un buget al comunității europene și ne-ar încânta foarte mult să vedem că există și o foaie de parcurs pentru dezvoltarea europeană din acest punct de vedere. Și în această foaie de parcurs să vedem cât anume este dedicat din acest buget global coeziunii sociale. Am vrea să vedem aceste cifre și am de făcut două comentarii. Apoi, fondul FEDER ca politică regională de coeziune. Am auzit foarte puține despre acest fond și cred că noi, Parlamentul Spaniol, grupul popular, are încredere în acest fond uh, și președinta comisiei noastre are multă experiență în acest domeniu și ar vrea și ea să știe. Și apoi, problemele sociale sunt fundamentale în Europa de astăzi, nu cele tehnice nu tehnologia. Acestea au mult mai puține probleme și nu trebuie să fie ele prioritare. Dar problemele sociale sunt cele care uh, au uh, mai mult, mai puține soluții. Ele au mai multă, mai multă soluție cu o mai multă Europa. Noi, PPE-ul spaniol, credem acest lucru. Și încă un lucru, indicei, indicatorii pentru, cu care se măsoară unii Um, membri ai Uniunii Europene au fost PIB-ul, altul uh, al, au folosit alte măsuri, dar ele exprimă ce exprimă. Ori la nivelul PIB-ului nu există niciun indice, indice social. Europa trebuie să analizeze și alt indici, nu numai PIB-ul pentru că dincolo de, prub, de PIB se ascund foarte multe probleme sociale care nu sunt avute în vedere. Și PPE-ul ar trebui uh, să se gândească la acest lucru uh, și la nivelul național și aici. Mulțumesc foarte mult. Gracias. Mulțumesc, domnul Boștinaru are acum cuvântul membru în Parlamentul European. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi, prieteni, reprezentanți ai parlamentelor naționale. E o discuție venită la momentul oportun, dar să nu uitați în primul rând. Și chiar înțeleg uh, preocupările dumneavoastră legitime privind uh, condiționalitățile macroeconomice. Aici trebuie să spunem că Parlamentul European s-a opus în permanență acestei condi- condiționalități, dar nici măcar un guvern, nici guvernele dumneavoastră n-au spus niciodată nu uh, sau haideți să spunem să mai discutăm o dată chestiunea asta. Este datoria dumneavoastră, este datoria dumneavoastră instituțională, constituțională, să vă clarificați de ce se poartă guvernele așa sau nu. În al doilea rând, voi discuta despre fondul de coeziune este un fond de 66 de miliarde de euro, 10 miliarde sunt destinate facilității Connecting Europe. E o sumă uriașă, dar banii nu pot fi cheltuiți cu, decât cu înțelepciune dacă există un cadru juridic și instituțional la 1 ianuarie 2014. Și sunt foarte multe avantaje pentru comunități, pentru orașe, pentru uh, cetățenii europeni din fiecare din statele membre. E vorba de încălzirea centrală, care este o mare problemă, nu numai în Europa Centrală, ci și în multe alte locuri. Am rezolvat problema economisirii de energie pentru reabilitarea clădirilor, atât publice cât și private. Este o îmbunătățire majoră. Se acordă aceeași tratament în fondul de coeziune și în FADR. Am rezolvat de asemenea problema distribuției și transportului uh, energiei termice și uh, răcirii, dacă vorbim de energie de generație a treia. Este, există foarte multe posibilități de investiții în energia regenerabilă. Dar, ca să se întâmple așa, dumneavoastră și noi, Parlamentul European și Parlamentele Naționale, trebuie să punem în aplicare o abordare multilaterală. Acum putem finanța un proiect din mai multe fonduri atunci când vorbim, de exemplu, despre încălzirea centrală sau distribuție sau transport sau agent de răcire și e același lucru când investim în energii regenerabile pentru a pune în aplicare această abordare cu finanțare din mai multe fonduri, trebuie să existe instituțiile, uh, autoritățile de gestionare care să gestioneze această situație. Abordarea cu finanțare din mai multe fonduri este o abordare integrată, pentru că de la început trebuie să existe proiecte care să acopere, să acopere ambele dimensiuni și încă ceva la fel de important. Spuneam la început că e vorba de 10 miliarde de euro din fondul de coeziune al, vor fi alocați pentru facilitatea Connecting Europe. Parlamentul European la început a fost uh, singurul care s-a luptat pentru a menține aceste 10 miliarde de euro în anvelopa fiecărui stat membru și am rezolvat problema cu aceeași prevedere în fondul de coeziune, în regulamentul general și în uh, facilitatea Connecting Europe. Deci banii vor continua să existe uh, în uh, anvelopa națională până la 31 decembrie 2016. Sună frumos, nu? Dar pentru a investi banii aceștia mai mult de 15% din uh, această din fondul de coeziune în Connecting Facility, Connecting Europe, trebuie să avem uh, proiecte care îndeplinesc cerințele din standardele acestui, acestei facilități, nu bandă largă, gaze, transport, toate celelalte care sunt legate de facilitatea Connecting Europe. Dacă statele membre nu sunt în stare să utilizeze acest 15% din fondul de coeziune în dimensiunea granițelor propriului stat, la 1 ianuarie 2017, cam 50 uh, la, 15% din banii dumneavoastră destinați coeziunii se vor transfera înapoi la Bruxelles. Să fie foarte clar. Există timp. Există posibilitatea conform acestor fapte, adică am pus foarte mult accent pe capacitatea administrativă instituțională, statele membre trebuie să-și creeze capacitățile pentru a pune în aplicare proiectele de genul acesta. Asta a fost contribuția noastră a Parlamentului European. Parlamentul European a spus ce a avut de spus, am adoptat regulamentul, toate regulamentele necesare, dar acum uh, Parlamentele naționale sunt cele care trebuie să evalueze disponibilitatea a guvernelor statelor membre de a pune în aplicare această prevedere. Instituțiile naționale, este treaba dumneavoastră instituțională, constituțională, să conștientizați autorile, autoritățile din statele membre ca să pună în aplicare așa cum trebuie și la timpul potrivit aceste prevederi orice alte explicații date după momentul respectiv vor fi bune, dar vor fi inutile. Este o mare, mare responsabilitate. Ne-am luptat uneori la sânge cu Consiliul, cu guvernele dumneavoastră. Consiliul, Consiliul se concentra mai ales pe dimensiunea interguvernamentală și încerca să, rezolveze în, să rezolve între guverne aceste probleme iar noi, la nivelul acestei comisii, am reușit uh, să ne lăsăm amprenta foarte clar asupra acestui proiect folosind metoda comunitară pentru politica de coeziune, dar acum e momentul să o punem în aplicare. Și sunt convins că regiunile noastre și comunitățile noastre au realmente nevoie, în acest moment în care investițiile sunt rare, să vadă care sunt beneficiile politicii de coeziune. Lucrul acesta nu se poate întâmpla decât dacă condițiile sunt corect puse la punct la 1 ianuarie 2014 sau până la sfârșitul anului 2014. Și altfel noi, România inclusiv, ne vom plânge, o să zicem că e greu, e dificil, avem nevoie de mai mult timp, dar oamenii nu mai au răbdare să treacă timpul timpul nu mai există. Pur și simplu nu mai există. Mulțumesc, uh, Mulțumesc din Croația, domnul Peter Baranovici. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, este prima dată când am posibilitatea să vorbesc în Parlamentul European și să vă împărtășesc experiența din țara mea natală, cel mai nou membru al Uniunii Europene. Vreau să spun câteva lucruri despre câteva din chestiunile care au tot apărut pe parcursul acestei dezbateri. Unii vorbitori spuneau că există o intenție clară a Comisiei Europene să insiste asupra disciplinei financiare în ce privește absorpția banilor din fondurile europene aceasta fiind uh, unul din lucrurile cele mai bune pe care le putem vedea din perspectiva noastră. Pentru că în Croația au fost situații în care s-au făcut investiții fără o strategie clară, fără un scop clar și s-a ales praful. Chiar și țările cele mai dezvoltate din Uniunea Europeană nu își vor putea permite luxul unor asemenea investiții în viitor. În al doilea rând, o situație cu care, pe care noi o considerăm prioritară, și anume dezvoltarea sectorului energetic. Toată Uniunea Europeană are aceeași problemă. Uh, energia nu mai este atât de abundentă, trebuie să sporim eficiența energetică, trebuie să construim uh, infrastructura energetică iar legislația națională este aliniată la strategia europeană din acest punct de vedere și sperăm că vom avea susținerea de care avem nevoie pentru a o pune în aplicare. S-a mai pus și problema rolului parlamentelor naționale în punerea în aplicare și monitorizarea politicii de coeziune. Uh, pe baza experienței mele și pe baza experienței dumneavoastră putem să spunem că toate instituțiile din Uniunea Europeană și toate guvernele naționale au un cadru foarte clar în care trebuie să funcționeze și anume achiul comunitar, legislația comunitară. Ar fi foarte bine ca Uniunea Europeană să dea publicității un document în care se impună guvernelor naționale obligația legală de a-și implica parlamentele naționale în punerea în aplicare a politicii de coeziune. Dacă nu se face așa, atunci sunt cam sceptic privind capacitatea noastră de a ne convinge guvernele naționale să facă ce trebuie. Au nevoie de acest imbold. Uh, a menționat uh, terminalul Uh, de gaz natural lichefiat uh, de pe, din insula aceea din Marea Adriatică. Uh, noi intenționăm să construim acest terminal. Suntem gata să primim acolo cantități mai mari de gaz natural lichefiat și să-l transportăm pe continent. Și lucrul ăsta nu este important numai pentru Croația, este un proiect care ar putea în viitorul Uniunii Europene uh, să, să contribuie la atingerea independenței energetice. Avem experiența unor acorduri de parteneriat, dar n-a fost uh, întotdeauna pozitivă și trebuie să recunoaștem acest lucru cinstit zonele economice, zona economică pe care Croația a vrut să o declare, dar n-a putut să o declare, pentru că n-a obținut uh, acordul statelor vecine, este o ilustrare a acestui eșec. Și din cauza asta uh, stocurile de pește din uh, Adriatica sunt pe cale de a dispărea, sunt pe cale de a uh, deveni din ce în ce mai mici și situația asta este valabilă pentru toate țările din jurul Adriaticii. Trebuie făcut ceva. Comisia poate că ar trebui să facă ceva în acest uh, sens și să acționeze în ajutorul țărilor care au dorit să folosească banii din fond, ceea ce ar fi în beneficiu tuturor statelor membre. Mulțumesc! Domnul Joachim Zeller de la Berlin, uh, membru al Parlamentului European, a fost raportor uh, pentru cooperarea teritorială. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că ați numit și gruparea teritorială pentru coeziune socială. pe care o pot uh, recomanda tuturor și mulțumesc celor care au contribuit la crearea ei și pentru faptul că am putut să o adoptăm în această formă. Pe de altă parte, doream să abordez un alt subiect. Faptul că ne-am adunat aici este o ocazie bună de a face un schimb de opinii între Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Dar nu ar trebui să facem acest lucru sporadic, doar o dată pe an, ci poate mai frecvent și într-o componență ceva mai mare. De ce? Tratatul de la Lisabona ne-a uh, dat o uh, responsabilitate comună pentru politica europeană și instrumentele acesteia. În acest moment însă Parlamentul European negociază cu Consiliul, deci cu guvernele și uh, și din partea lor am auzit că întotdeauna partenerii de discuție sunt guvernele, ceea ce înseamnă că oficiile centrale ale guvernelor din Uniunea Europeană sunt uh, dinainte indicate și cred că lucrurile nu pot continua așa pe termen lung dacă nu dorim, dacă dorim să reducem deficitul de democrație de la nivel european. Noi suntem reprezentanții cetățenilor europeni la nivel european și noi putem să eliminăm acest deficit de democrație. Din uh, contribuțiile dumneavoastră a reieșit faptul că criza economică și socială uh, este o criză a bugetelor, a corporațiilor și ea nu a fost încă depășită. Așadar este nevoie de eforturi comune pentru ca cetățenii noștri să revină pe drumul bunăstării și al unei coabitări bune. Întrebarea care se pune însă este dacă activitățile noastre și modul în care am acționat până acum uh, sunt adecvate cu uh, acest obiectiv pe care ne-l propunem. În ceea ce privește uh, importanța fondului de coeziune și fondurilor structurale, am stabilit deja cum stau lucrurile, am avut un schimb de opinii. Sigur că există regiuni mai puțin bine dezvoltate, cărora trebuie să le venim în ajutor. Se încheie în curând anul 2013. Cu aceasta se încheie perioada de programare 2007-2013. În ianuarie, deci în nici șase săptămâni, ar trebui să fie uh, la dispoziție noile instrumente de finanțare. În ultimul minut am reușit să luăm o decizie la Parlament uh, care să fie convenit și cu guvernele. Modelele din partea comisiei uh, le-am primit, le așteptasem deja din martie 2013 și atunci ar fi fost prezente încă uh, de pe vremea președinției poloneze. Atât în ceea ce privește CFM-ul, cât și în ceea ce privește regulamentul și celelalte propuneri legislative, lucrurile s-au tergiversat puțin. Însă Parlamentul a reacționat rapid, iar în iunie-iulie 2012 am uh, avut hotările în Parlament și în ceea ce privește CFM-ul și în ceea ce privește regulamentul privind fondurile structurale. De atunci, uh, un an jumătate am discutat cu Consiliul, am negociat cu acesta și ad literam, avea în ultimul minut, am reușit să ajungem la un acord. Au existat discuții care au fost pur și simplu uh, duse la infinit. Ne-am uh, certat mereu pe aceleași teme controversate și de multe ori Consiliul nu era el însuși de acord cu uh, ideile care erau vehiculate. Avem nevoie de aceste instrumente pentru a depăși criza. S-a spus de asemenea că Comisia acum a început deja să negocieze acordurile de parteneriat, să acceseze programele sectoriale, uh, să verifice toate programele și, așa cum a spus și reprezentantul Comisiei, acum este vorba despre uh, verificarea încă o dată a condiționalităților ex ante, de clarificarea acestora. Acesta pe de o parte. Importantă este concentrarea tematică pe ceea ce Uniunea Europeană a indicat drept uh, strategie. De asemenea, avem uh, corporațiile teritoriale, știm ce avem nevoie. Avem nevoie de flexibilitate de conținut, pentru că regiunile sunt <coughs> diferite. Acum ar trebui să începem munca, însă se începe o nouă discuție între comisie cu privire la modul în care să fie implementată strategia. Și întrebarea este dacă avem suficient timp pentru asta și dacă nu tergiversăm prea mult procesele cu care poate ne-am putea arăta mulțumiți. Colegii au abordat uh, acest subiect, mai ales cei de la Parlamentul European. Poate că guvernele ar trebui să fie mai puternic implicate, poate și noi aici ar trebui să convenim mai bine lucrurile, astfel încât uh, să obținem rezultate mai bune per total. De multe ori se întâmplă ca între pretențiile și cererile care există și posibilitățile care sunt date, de asemenea și realizare, să fie distanțe tot mai mari. În această dimineață am discutat despre finanțările pe termen lung. Sigur că este necesar ca piața financiară să fie reglementată și instituțiile financiare să fie stabile. Banca Centrală Europeană oferă mulți bani pentru aceasta, însă aceștia sunt folosiți acum de bănci pentru a stabiliza băncile banii pe care îi primesc ieftini nu ajung mai departe în sectorul economic, nu sunt investiți mai departe. Banca Europeană de Investiții oferă garanții, respectiv alte instrumente financiare, pentru a asigura proiecte pe termen lung și pentru că acestea să poată fi realizate. Aceste instrumente însă, în cele mai multe cazuri, nu sunt utilizate motiv pentru care ne împiedicăm unii de alții și posibilitățile pe care le avem nu sunt utilizate. În același timp, citesc că aceste, această organizare slabă în interiorul Uniunii Europene este văzută din exterior, iar acum intră bani străini în Uniunea Europeană. În Marea Britanie, chinezii le oferă britanicilor uh, bani din uh, surplusul lor, din excedentul lor, pentru a construi centrale. De asemenea, cumpără în Germania uh, rețele de telefonie mobilă. Am citit astăzi că a existat o conferință la București cu 16 state est-europene, în care chinezii au oferit uh, credite în valoare de miliarde, sigur, dacă pentru aceasta este utilizată tehnologia lor. Vorbim aici despre rețele transeuropene, despre interoperabilitate și standarde tehnice. China oferă spune că dacă dumneavoastră cumpărați trenurile noastre rapide, noi le uh, oferim și vă oferim instalarea lor. Aceasta nu poate să fie Uniunea Europeană trăită în prezent. Nu se poate una ca asta. De aceea, problemele nu devin mai puține, însă cred că putem găsi o soluție numai dacă interrelaționăm mai puternic decât până acum, dacă acționăm împreună și dacă o facem uh, în aceeași formă cum am făcut-o și astăzi, dar într-o formă mai consolidată. Mulțumesc! Din Ungaria, domnul Echeș. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Când ne pregătim de o reuniune comună de acest uh, tip, ne gândim la ce vom spune și după aceea uh, așteptăm să auzim noi idei în timpul dezbaterii. În iunie anul acesta, Ungaria a prezentat documentul de parteneriat și am avut o parte de opinie pozitivă. Și de atunci uh, se desfășoară la noi o dezbatere asupra acestui acord. Uh, <coughs> vreau să spun colegii daneze care a spus niște lucruri foarte interesante, că din martie 2003 Parlamentul Maghiar a adoptat strategia de dezvoltare durabilă și în paralel a numit ombudsmanul, mediatorul pentru generația viitoare. Când vorbim despre astfel de lucruri, vedem că trebuie să existe un sistem de mediatori în legislație care să poată controla și chiar să-și exercite dreptul de veto dacă este nevoie pentru a ne asigura că lucrurile merg în uh, direcția cea bună. Vrem să revenim la un exemplu german e, și maghiar. E vorba de mai multe rețele energetice în Austria, în Serbia, în România În Germania există o problemă de reglementare și în sectorul energetic, de exemplu, resursele vor fi utilizate pentru a realiza strategia energetică. La fel, Parlamentul maghiar a adoptat strategia de dezvoltare rurală. Strategia privind terenul arabil Toate aceste lucruri vor pregăti viitorul, se vor asigura că există IMM-uri maghiare mai puternice și asta va permite crearea de noi locuri de muncă. O nouă eră va începe în 2014, vor exista uh, instituții descentralizate nu există două regiuni sau două departamente complet identice în Ungaria și va trebui ca orașele reședință de departament și orașele, marile aglomerații, dar și comunele să-și pregătească fiecare propriul program care să se aplice, să se integreze în întreg sistemul. Nu cu mult timp în urmă a, exista, a fost o conferință la Budapesta unde deputați, unde au participat deputați români, sârbi, germani și <coughs> și acolo am vorbit despre o Europa mai puternică și să Luăm exemplul uh, semințelor modificate genetic, de exemplu. În 50 de ani uh, aceste, aceste tehnologii vor da rezultate? Nu suntem siguri. Pentru noi, ideea este să cooperăm și să creăm o Europa mai puternică uh, pentru ca competitivitatea noastră față de China sau de India sau Statele Unite să fie puternică. Să nu uităm cuvintele domnului Barroso, care a spus, astăzi competitivitatea economică a Europei este pusă în pericol din cauza înaltului nivel al prețului serviciilor publice Competitivitatea noastră suferă din acest motiv, așadar trebuie să regândim chestiunea energetică și a conectării rețelelor și reglement, problema reglementării și a parteneriatelor. Există o tensiune în Europa în materie de competitivitate. Adesea acest lucru nu este înțeles, uh, deși scopul nostru comun, așa cum a spus colegul nostru german, a fost de a găsi uh, direcțiile corecte și de a utiliza resursele pentru a putea asigura o cooperare eficace pentru a avea o mai bună competitivitate. Într-o situație economică de criză, iată pe ce trebuie să ne concentrăm. From the European Parliament, the last from Spain, Maria Doamna Hubner, doamna Maria Iberes, sper că interpreții pot să mai rămână cu noi pentru câteva minute, pentru că vrem să avem și reacțiile colegilor de la prezidiu. Deci, Maria, te rog să fii cât mai... Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am să încerc să fiu foarte succintă și să răspund la comentariile care s-au făcut aici. Ținând cont de aceste comentarii, chiar ne preocupă aceleași teme, dar fiecare trebuie să reacționăm în domeniul de aplicare propriu. În cazul acesta, în domeniul european sau în domeniul național. Plecând de la cele spuse de domnul Țeller, trebuie să spunem că trebuie să reacționăm la acest nivel, iar statele la nivelul statelor când vorbim de politica fondurilor europene. Iar uh, reuniuni ca cea de astăzi sunt necesare, sunt utile, ne coordonăm activitățile și astfel auzim care sunt plângerile naționale pentru că am auzit cele spuse de reprezentanții Parlamentului Spaniol care și-au exprimat preocuparea față de coeziunea socială când vorbeau de FEDER vreau să-i spun colegului spaniol că eu știu, coeziunea este o, o investiție în persoane pentru a se dezvolta. Iar uh, comisia noastră a cerut ca fondul acesta să aibă fonduri de 25%. Uh, când s-a discutat cu Consiliul privind regulamentul general, uh, s-a coborât la 23,1. Consiliul a hotărât asta, iar în Consiliu era și guvernul spaniol reprezentat. Deci fiecare trebuie să-și asume responsabilitățile la nivelul respectiv. Iar acum vreau uh, să mă refer la uh, modul în care se pun în aplicare fondurile. Luni în șir am participat la diverse dezbateri în Spania și peste tot mi se spune același lucru, că există un deficit de informare. Uh, nu știu dacă DigiRegio intenționează să sporească numărul de personal care lucrează la fondurile europene, pentru că acum se manifestă o carență de informații. Cel puțin în Spania, uh, acolo lucrurile se resimt foarte tare, dar până în acest moment mă, între, mă întreabă cum uh, se va dezvolta articolul 5 adică uh, acel, acea prevedere privind accesul la mai multe fonduri. Care este calendarul când por, intră în vigoare acordurile de asociere și când trebuie să fie gata planurile operative, planurile operaționale? Și mai am uh, de făcut un comentariu doamnei din Danemarca. Mi s-a părut foarte bine intenționată uh, și înțeleg foarte bine ce relație uh, ați menționat uh, uh, și dumneavoastră acolo unde n-ar exista probleme, unde toți locuitorii comunității beneficiază de ce se întâmplă acolo, dar din păcate globalizarea ne afectează pe toți. Iar bulele, oricât de mult am vrea noi, sunt inevitabile. Pentru că o bulă se sparge. Criza a fost o criză financiară, dar a devenit o criză economică globală și s-a simțit peste tot uh, pe globul pământesc, pentru că are un efect de domino de care nu putem scăpa. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum uh, rog pe domnul comisar să răspundă și apoi oricare dacă doriți să faceți comentarii. Vă rog, dar mai întâi domnul Mulțumesc, domnule Hubner, mulțumesc tuturor pentru comentarii și intervenții. Sunt atât de multe uh, probleme de ridicat încât e foarte dificil, dar totuși voi încerca să fiu foarte concret și de asemenea foarte deschis și o să fiu și un pic dur și o să vă spun un, care e situația în care ne aflăm, pentru că fondurile structurale de investiții fondurile structurale vor fi o foarte importantă sursă de investiții publice în multe țări membre. În unele regiuni vor fi singura sursă. Dacă îmi faci o investiție, mai întâi trebuie să faci o analiză a nevoilor, trebuie să definești rezultatele pe care vrei să le obții și abia după aceea să definești criteriile specifice, unde și cum vei investi. Deci ce proiecte vei susține până la urmă, astfel încât să se ajungă la rezultate. Și Asta a lipsit. De, -aia, de aceea avem noi regulamente care sunt mult mai solide din acest punct de vedere și suntem recunoscători Parlamentului și Guvernului pentru că au uh, acceptat asta. Asta e doar jumătate din muncă. La nivel european s-a făcut această muncă, dar acum cu toții știm că uh, regulamentele plasează o responsabilitate uriașă la nivelul local, regional și național, pentru că e vorba de un management comun și cred că aici intervine responsabilitatea statelor membre. Avem aceeași oportunitate pentru statele membre acum un an. Doamna președinte, trebuie să vă informez că interpreții ne vor uh, părăsi la 6 și 40 de minute. Deci cei care vorbiți engleză, vă rog să ascultați în engleză. Adminter nu avem altă opțiune. Îmi pare rău. Scuze. Uh... Vreau doar să spun că am uh, făcut eforturi mari deja pentru că am anticipat că noul regulament va pune multe, o povară foarte mare pe nivelul național și regional în ce privește nevoia de a elabora documente. Și asta nu ca să facă plăcere comisiei, ci e necesar dacă faci o investiție să ai aceste lucruri. Și totuși, astăzi nu pot spune decât că pentru 14 state membre am putut să transmitem comentarii complete și sper că și pentru cealaltă jumătate de state membre vom vedea parteneriat, acorduri de parteneriat mature imediat ce regulamentul este publicat și odată ce și programele operaționale. Dar nu știu ce se va întâmpla cu cealaltă jumătate, pentru că suntem în stadii diferite de negociere, dar oportunitatea a existat pentru toată lumea. Nu o să dau nume aici, dar cred că e dreptul legitim al fiecărui Parlament Național să se ducă, să se îndrepte către Guvernul Național și să-l întrebe unde, ce negocieri ați făcut, în ce situație sunteți. Pentru că, iată, dialogul se închide, concluziile se vor publica înainte de Crăciun, deci trecem la stadiu formal, oficial acum și o să se vadă că jumătate din state vor trebui, vor avea mari dificultăți și vor fi într-o situație mult mai proastă decât cealaltă jumătate. Așadar, e important să întrebați înapoi în țările membre ce se întâmplă. Problema concentrării e foarte importantă. Sunt decizii foarte importante care trebuie luate la nivel național și regional. Problema nu este că nu există o bază foarte bună. Există o bază foarte bună pentru tort, să spunem așa, dar cer mai multă făină în loc să cer mai multe condimente. Uh, many necessities probably, but